Good morning, colleagues, and it's nice to see you, all of you. Welcome back. Bună dimineața, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd după pauza de vară și îi urăm bun venit noul nostru membru, Romeo Franz, care îl înlocuiește pe Ian Albrecht. Deci, bun venit tuturor! Să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu are nimeni nicio obiecție, atunci o adoptăm. Am câteva anunțuri scurte de făcut înainte de a începe. În primul rând să aprobăm procesele verbale 27-28 noiembrie, 19 octombrie, 14 septembrie, 31 august, 21-22 iunie. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, le adoptăm. Regimul lingvistic de astăzi, interpretarea este disponibilă în toate limbile, în afară de croată, leton, irlandeză. Apoi avem recomandările coordonatorilor pe care trebuie să le sprijinim. Vom începe cu stabilirea raportorilor pentru avize. Barbara Spinelli din partea GUE, raportor pentru un aviz cu privire la o propunere de regulament pentru cooperarea interna- instrumentul de cooperare internațională și vecinătate. Sunteți de acord, da? Apoi, un anunț legat de actele de punere în aplicare și de executare. La data de 17 iulie, secretariatul a transmis regulamentul din 13 iulie care se adaugă regulamentului UE 515-2014 cu privire la alocarea de finanțare suplimentară pentru punerea în aplicare a sistemului intrare-ieșire. Secretariatul i-a informat pe membrii, printre altele, că președintele va anunța comisia cu privire și Consiliul va extinde termenul limită cu două luni până la data de 13 noiembrie 2018, astfel încât să fie asigurată supravegherea Parlamentului, o perioadă de două luni din 13 septembrie 2018. Ați primit aceste documente în uh, documentul informativ LIBE din august. Orice membru liber care dorește să formuleze vreo obiecție poate să o facă până la 30 august, ora 12. Dacă doriți să o faceți, atunci trebuie să fie trimis un document președintelui și secretariatului înainte de acest termen limită. Apoi, la 10 august 2018, secretariatul a trimis o decizie a Consiliului de a extinde cu două luni perioada pentru a putea obiecta la regulamentul Comisiei care modifică regulamentul de delegare al Comisiei 1042-2014 la 25 iulie, care completează regulamentul 514-2014 cu privire la gestionarea controlului și responsabilitățile autorităților responsabile cu privire la obligațiile legate de autoritățile de audit. Perioada s-a extins cu două luni, din 16 iulie 2018. Din nou ați primit aceste documente în documentul informativ din 24 august. Un termen limită liber pentru orice membru care are obiecție este data de 27 august. În data de 21 august, Comisia a adoptat un nou act delegat prin care se modifică regulamentul 1627 se completează directiva 2015 cu privire la adăugarea Pakistanului la tabelul din uh, punctul 1 al anexei. Din nou regăsiți aceste documente în newsletterul din 24 august. Libe și Econ au competențe împărțite pe acest uh, dosar și se pune în aplicare regula 55, termenul limită pentru membrii care doresc un uh, proiect de rezoluție, termenul, 20, termenul de 7 septembrie. Apoi o corectare la un act delegat. La data de 28 august, Comisia a trimis această corectare cu privire la regulamentul 1042-2014 din 25 iulie, care completează regulamentul 514-2014 cu privire la responsabilitățile de control ale autorităților responsabile cu privire la obligațiile pe care le au autoritățile de audit. Conform acestui document, în corectare nu există nimic uh, altceva decât niște corectări lingvistice pentru versiunile în cehă și croată. Un al cincilea punct, actele de punere în aplicare, ultimul. La data de 9 august, Parlamentul a primit o decizie, un proiect de decizie cu măsuri pentru stabilirea unei liste cu persoane care au fost identificate ca depășind prevederile sistemului intrare-ieșire. Actul de bază, regulamentul 2017-226, se stabilește un sistem de intrare-ieșire, astfel încât să se poată înregistra mișcările pe care le fac resortisanții statelor terțe. Și apoi apare și accesul, la, accesul forțelor de poliție la aceste documente. Se modifică regulamentul 767-2018 și 1077-2011. S-a s-au comunicat toate acestea membrilor LIBE prin newsletterul din 24 august. Orice obiecții trebuie să ajungă în, secret, în secretariatul LIBE până la data de 30 august la ora 12. Și astăzi avem și un vot electronic care avea, va avea loc la ora 9 și 20, așa că vă rog să aveți la dumneavoastră cartelele de vot. Acestea sunt anunțurile pe care le-am avut de făcut în această dimineață. Bun venit tuturor acelora care au ajuns pe parcurs în timp ce citeam această lungă listă cu comunicări ale președintelui. Vom începe ordinea noastră de zi de astăzi, stimați colegi, cu un raport cu privire la misiunea Libe în Bulgaria, operațiuni comune Frontex, misiune care a avut loc între 12-14 februarie. Vom auzi o prezentare a proiectului de misiune. Doamna Vergea, președinta acestei misiuni, va face această prezentare și pot să îi și dau cuvântul. Marie Cristin. Domnule președinte, dacă am înțeles bine, am 5 minute. Am fost în această misiune în Bulgaria pentru a vedea cum arată operațiunile comune cu autoritățile bulgare din Bulgaria. Într-un fel, era un voiam să vedem mandatul Frontex după 2016. Uh, tocmai se lansase acesta în Bulgaria. Aș vrea să mulțumesc secretariatului Comisiei, mai ales lui Catrin Huber, pentru munca pe care a făcut-o și faptul că ne-a ajutat foarte mult, cu toate că am avut anumite divergențe. Vreau să le mulțumesc și uh, celor care au fost alături de noi, Vincent, Maria, Cristian Panaiota, aceștia au fost alături de noi și ne-au ajutat. Scopul misiunii a fost să verificăm dacă cooperarea se desfășoară așa cum trebuie, cooperarea între Frontex și autoritățile bulgare. Am dorit să verificăm că legislația este respectată și nu am verificat doar controlul strict la frontieră. Am vrut să vedem cum arată și situația drepturilor fundamentale, dacă o parte dintre acestea sunt respectate și cred că pot să spun în numele celor care au participat la misiune că aceste două aspecte sunt legate între ele și Frontex trebuie să se asigure că există ambele dimensiuni în legislația europeană. La Sofia, ne-am întâlnit cu președintele Ana Iotova, fosta noastră colegă, cu ministrul de interne, domnul Radev. Ne-am întâlnit cu reprezentanții autorităților bulgare, mai ales acele autorități care se ocupă de control la frontieră, Centrul de Cooperare Polițienească între Bulgaria, Grecia, Turcia la frontieră. Ne-am întâlnit și cu responsabilii Frontex, bineînțeles, și cu ONG-uri naționale și internaționale care activează în domeniul drepturilor migranților și refugiaților. Am fost la un punct de frontieră, cel mai important punct de trecere terestru din Uniunea Europeană. Acolo am ajuns până la frontieră, ca atare, adică la granița între Turcia și Bulgaria. La acel zid care există acolo și are și o denumire în limba engleză. Autoritățile bulgare ne-au permis să vizităm încă un centru de primire construit în 2011 cu fonduri europene. Ni s-a părut E important să mergem și acolo. Aș dori să le mulțumesc autorităților bulgare și tuturor acelora care ne-au primit. Le mulțumesc pentru felul în care ne-au primit și discuțiile pe care am putut să le purtăm cu aceștia. A existat o, divers- o diversitate a interlocutorilor, așa că am putut să discutăm unii cu ceilalți, mai ales la frontieră, dar și la Centrul pentru străini din Iubineți. Cred că putem să avem o evaluare pozitivă în linii mari. Cei cu care am vorbit acolo ne-au spus că există într-adevăr o plusvaloare care reiese din această cooperare cu Frontex. Am primit răspunsuri la întrebările noastre, multe răspunsuri, deși mai există anumite zone gri în aceste răspunsuri, răspunsuri insuficiente sau răspunsuri evazive. cât despre numărul de persoane care trec frontiera și cei care acest frontier între Turcia și Bulgaria, răspunsurile care ne le-au dat autoritățile publice, ONG-urile. Aceste răspunsuri nu ni s-au părut suficiente. Nu am văzut încălcări evidente, însă Într-un timp atât de scurt, nu cred că e posibil să putem să ne dăm seama într-adevăr care e situația în acest sens. Și nici legat de situația în care se află persoanele pe care care sunt reținute pentru 24 de ori la frontieră atunci când sunt verificate și care e numărul acelora care solicită azil și numărul acelora care obțin acest azil în Bulgaria. Că despre numărul de persoane în centrele de reținere, conform deciziilor care există și deciziile de returnare acestora. Apoi, am mai dorit să vedem cum arată cooperarea polițienească cu Turcia și între grăniciri de frontieră, dar și cu poliția din Turcia. Am avut îngrijorări exprimate de Parlamentul European cu privire la cele întâmplate începând din 2016 și situația drepturilor omului în Turcia. Am înțeles că exista o cooperare între autoritățile bulgare și turcești din uh, anii 1960, o relație de cooperare care nu a evoluat. Deși au existat schimbări de regim de fiecare parte a frontierei. Avem puncte de îngrijorare, mai ales pentru că ni s-a spus că atunci când este văzut un grup de persoane de cealaltă parte a frontierei, uh, Autoritățile bulgare preveneau autoritățile turcești de la frontieră, așa că era imposibilă orice solicitare de azil a, cetățe- a acestor cetățeni din Turcia. Așa că am observat că există acest risc și acest, uh, această problemă legată de returnarea acestor persoane înapoi în mâinile autorităților turce, un lucru care e problem, problematic. Nu putem decât să subliniem faptul că Frontex are un rol pozitiv, este o exprimare a solidarității europene, are un rol foarte important și în formare. Probabil ar trebui să insistăm pe această formare în domeniul drepturilor omului. Am văzut și eforturile pe care le face Bulgaria la controlul la frontieră. Poate ar trebui să spunem că regretăm faptul că am putut să vedem că există mult mai multă migrație nereglementată. Apoi intervine și criminalitatea organizată. Pot să existe îngrijorări atunci când există un, aflux, un mare aflux de turiști. Există uh, o mare diferență între ceea ce se numără la frontieră și numărul de persoane care traversează frontierele. Voi insista pe respectarea drepturilor fundamentale, mai ales în ceea ce privește nereturnarea. Și mai e Cred că ceea ce am putut noi să constatăm pe parcursul misiunii ne arată că Bulgaria, în linii mari, respectă principiile pe care le solicităm tuturor statelor care își doresc să intre în Schengen. Această misiune a fost făcută în mai multe etape, așa că eu consider că ar fi timpul ca Bulgaria să intre în zona Schengen. Și în nume personal aș sugera să mai organizăm o misiune libe pe subiecte legate de migrație și dreptul de azil. Și asta pentru că nu am fost uh, pe deplin mulțumiți de această misiune care nu s-a, nu s-a axat pe aceste subiecte, ci pe controlul la frontieră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult și vă mulțumim pentru cele făcute în misiune. Câteva are vreun coleg, vreun comentariu? Judith Sargentini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că trebuie să votăm, însă vreau să spun că această vizită a fost una care ne-a deschis ochii. În munca mea ca politician am auzit uh, tot felul de expresii, de jargon prin care nu era foarte clar până la urmă despre ce vorbeam, însă în Bulgaria am putut să vedem lucrurile foarte clar. Centrul de detenție se numea Casă Specială pentru Străini și nu era deloc o instituție temporară. Cred că și acolo nu se folosea așa cum trebuie directiva privind returnările. Oamenii erau închiși fără să știe care este statutul lor juridic. A fost o problemă nu doar pentru indivizii care erau închiși, ci și pentru guvern. Dacă oamenii nu cunosc situația lor juridică, nu știu care este accesul lor la sistemul juridic, atunci se ajunge în această situație în care oamenii sunt închiși pentru 18 luni, după care sunt uh, lăsați în libertate sau rearestați. E un lucru care nu e bun nici pentru oameni și nu e bun nici pentru institu- o instituție. Am văzut că existau întoarceri în Turcia. se pot vedea kilometri întregi cu binoclu de partea cealaltă a frontierei și atunci când sune autoritățile turcești, le spui se apropie cineva de granița noastră, haide, haideți să-i luați, fără să știți ce fel de oameni sunt aceștia. Probabil sunt turci care fug de regimul de acolo. Un alt cuvânt fantastic este cel folosit pentru zid. Zidul este numit o, obstru, o un zid temporar de obstrucție acolo. Din nou, nimic nu e, nici, nu e temporar nici legat de acest zid. Și apoi, domnule președinte, mi-a părut rău să văd că societatea civilă ne spune următoarele. Acum că Frontex s-a angajat, lucrurile merg așa cum trebuie, însă atunci când Frontex nu mai e prezent acolo, lucrurile nu mai funcționează așa cum trebuie. Problema e că Frontexul nu poate să se afle acolo pe timp nelimitat. Se pot afla acolo doar când sunt invitați. Avem multe de făcut aici la acest zid, nu doar pentru refugiații și migranții care se află acolo, cât și pentru faptul că trebuie ca această operațiune să se desfășoare ca atare. Vă mulțumim pentru comentariile suplimentare. Ținând cont de oră, cred că ar trebui să considerăm că acest proiect de raport de misiune este aprobat. Le mulțumesc și celorlalți, domnul Radev, domnul Ștetina, doamna Fayon pentru tot ceea ce au făcut în această misiune. misiune. Și vă mulțumim, doamnă Vergia. Bine, acum putem să trecem la voturi, dacă toată lumea este pregătită. Vă spun că, bineînțeles, ceasul pe care îl vedeți în sală nu funcționează bine, cel din dreapta însă da. Vom trece la voturi într-o secundă. Mulțumesc! Colleagues, if everyone is ready, we can proceed. Dragi colegi, dacă toată lumea este pregătită, putem să trecem la vot. E toată lumea pregătită? Vă rog, dragi colegi, are toată lumea cardurile de vot electronic. Haideți să începem cu punctul 5, avizul liber la proiectul de buget 2019 uh, și adoptăm uh, amendamentele bugetare corespunzătoare. Raportorul, domnul Crisogonos, nu se află aici. El va fi reprezentat de doamna Cuneva dacă o să existe probleme și cred că putem să trecem uh, la vot. Mai întâi să votăm avizul și apoi amendamentele bugetare. Deci putem să începem cu amendamentul 1, dacă toată lumea este... Uh, deci avizul. Începem cu avizul amendamentul 1. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Respins. Compromisul 1A, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Deci acum votăm amendamentele individuale. Deci trecem la amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 8, partea 1. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Compromisul 1B, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul Amendamentul 8, partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 4, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 16 bară 25, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 32, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 5, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Așa, dar acum votăm amendamentele individual. Începem cu amendamentul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 26. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 8, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 31, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 30 nu, scuze, Scuze, 31 a fost respins. Scuze. Amendamentul 33, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 34, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 35, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 36, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 37, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 38, votul este deschis. Închis. Respins. Amendamentul 40, votul este deschis. Închis. Se aprobă. Vot final, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis și se aprobă 35 de voturi pentru 8 împotrivă, 0 abțineri. Acum trecem la amendamentele bugetare. Libe 5723, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Libe 5651, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5663, votul este deschis. Votul este închis, aprobat. 5662, votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5664, votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5665, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5666, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5667, votul este deschis. Închis. Aprobat. 5668, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5703. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 5719. 5719. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5700. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5715. Votul este deschis. Închis. Respins. 5652. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 5705, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5689 și 5697 identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 5687, 5696 identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 5702, votul este deschis. Votul este închis, respins. 5670, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 1, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5, 6, 8, 8 și 5, 6, 9, 8 identice. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 5, 6, 5, 5. Votul este deschis. Votul este închis și se aprobă. 5686 votul este deschis. Închis. Respins. 5724 votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 5725, votul este deschis. Închis. Respins. Compromisul 2, votul este deschis. Votul este închis, se aprobă. 5, 6, 8, 4, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5685, votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5722, votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5691, votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5704, votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5674, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5675, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5676. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5733. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5690. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5677. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5678. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5679. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5680. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5681. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5682. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5720, votul este deschis, închis, se aprobă. 5729, votul este deschis, votul este închis, se aprobă. 5730, votul este deschis, votul este închis, se aprobă. Compromisul 3. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5, 6, 8, 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5, 6, 5, 0. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 5650, votul este deschis. Nu, mă scuzați, spune președintele, compromisul 4, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5695, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 5726, votul este deschis. Închis. 6, 9, 2. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 1. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 5, 6, 5, 6 și 5, 6, 9, 4 sunt identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Vot final, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă 35 pentru, 4 împotrivă uh, și 3 abțineri. Dragi colegi, trecem acum la punctul 6. Votăm raportul domnului Scripec privind noile substanțe psihoactive. Vă reamintesc aici că cadrul procedural pentru substanțele psihoactive se va schimba în noiembrie anul acesta, când noua legislație europeană adoptată anul trecut intră în vigoare. Din acest motiv, uh, un nou uh, act privind uh, uh, o nouă listă privind substanțele psihoactive va fi adăugată prin acte delegate. Dorește uh, raportorul să intervină foarte pe scurt. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul, domnule președinte. Am vrut să intervin pentru că acest subiect constituie o mare problemă aceste noi substanțe psihoactive care sunt cumpărate acum pe internet și reprezintă un mare pericol. Aici uh, întâlnim și substanțe care au tot felul de nume complicate, diferite tipuri de fentanil. Pe asta votăm acum din 2017 în Uniunea Europeană. Cel puțin 90 de persoane au decedat din asemenea cauze. Există acest înalt grad, înalt risc de infectare, e un pericol pentru familie, un pericol pentru forțele de poliție, personalul care se ocupă de asemenea lucruri. Și de aceea vă rog să votați acest raport și acum și în sesiunea plenară. Nu trebuie să permitem ca astfel de substanțe toxice să scape regulilor. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. and we can move... Uh, Mulțumesc, domnule Scripec. Putem să trecem direct la vot, așadar. Nu sunt amendamente, așadar. Vot final, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă 41 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. Așadar, dragi colegi, acum trecem la votul final, la ultimul vot, decizia de a intra în negocieri interinstituționale și compoziția echipei de negociere privind liberalizarea vizelor uh, pentru Kosovo, raportul Taniei Fayon. Votăm uh, proiectul de raport. De asemenea, este prezent ministrul pentru integrare europeană din Kosovo, Trato Hoc, sau bun venit. Proiectul de raport privind liberalizarea vizelor a fost adoptat în septembrie 2016, dar votul privind decizia de a intra în negocieri interinstituționale și compoziția echipei de negociere nu au fost date. Posibilitatea unui nou vot trebuia luată în considerare dacă se producea o schimbare substanțială a condițiilor care să justifice un nou vot. În acest caz este înțeles că deplinirea de către Kosovo a două criterii a justifica această decizie. În primul rând, ratificarea Convenției Internaționale privind frontierele naționale de către Kosovo. Pe 11 iulie, Comisia a publicat un raport privind update-urile la implementarea uh, uh, reperelor care au mai rămas pentru Kosovo. Raportul spune că Kosovo a îndeplinit toate condițiile pentru liberalizarea vizelor și confirmă că și Kosovo, s-au îndeplinit cele două puncte care au mai rămas, demarcarea frontierei și câteva probleme legate de lupta împotriva crimei organizate și corupției. Așadar, în legătură cu aceste chestiuni, conform regulilor de procedură, vă reamintesc că votul trebuie să beneficieze de o majoritate absolută pentru aprobare. Întreb apropo, uh, raportorul dacă vrea să ia cuvântul, doamna Fayon. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Știu că a fost uh, un drum lung și complicat pentru Kosovo și mă bucur că am reușit să ajungem la votul de astăzi. Este un pas important pentru Kosovo. Kosovo a fost izolat pe harta vizelor liberalizate europene pentru prea multă vreme și, așa cum ați spus, știu foarte bine cât de dificil a fost și cât de mult au lucrat ca să obțină reformele necesare și să îndeplinească criterii care au fost stabilite chiar mai uh, pretențios decât pentru alte țări din Balcanii de Vest. Deci vă rog, dragi colegi, să arătăm că acum Kosovo uh, merită această liberă circulație uh, pentru cetățenii săi în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Tania, și atunci putem să trecem la vot. Vot unic. Dragi colegi, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă cu 30 voturi pentru, 10 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportoare. Dragi colegi, vă mulțumesc. S-a încheiat uh, sesiunea de vot. pentru Colleagues, um, if you don't mind... Stimați colegi, uh, haideți să reluăm lucrările. Suntem la punctul 8. Vă mulțumesc pentru răbdare. Vom vorbi despre înființarea unei autorități europene a muncii. Discutăm acest aviz. Raportorul nostru este domnul Emilian Pavel. Vreau să văd dacă este. Doamna Birgit Sipel îl va înlocui pentru că domnul Pavel nu este. Vom discuta amendamentele privind uh, raportul Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă referitoare la înființarea Autorității Europene a Muncii. Doamna Sipol este invitată să vorbească în numele domnului Pavel și să prezinte amendamentele la acest aviz. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Claude. Domnul Pavel, din păcate, nu poate fi astăzi aici, așa că pur și simplu voi citi notele pe care mi le-a dat domnul Pavel. Simați colegi, în primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea de a înființa o autoritate europeană a muncii. Sunt membru și în Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, deci propunerea e foarte importantă atât din punct de vedere liber cât și employment și mă refer la următoarele lucruri autoritatea trebuie să contribuie la o aplicare a regulilor Uniunii privind mobilitatea transfrontalieră a munții și coordonarea asigurărilor sociale pentru a proteja drepturile fundamentale asigurate de reguli cum ar fi libera circulație a persoanelor și lucrătorilor, inclusiv deținătorii cardului albastru european Uh, rezidenți pe termen lung sau scurt și membrii familiei. Susținem exercitarea drepturilor transfrontaliere în domeniul condițiilor de muncă, al asigurărilor sociale și îngrijirii sănătății, nediscriminării și combaterea traficului de persoane. Un alt aspect important este problema activității muncii nedeclarate Raportorul propune un amendament pentru a asigura o viziune clară pentru a se referi la munca nedeclarată, care este o dimensiune transfrontalieră și care poate să aibă multe implicații pentru lucrători. Sunt grupuri vulnerabile, cum ar fi cetățenii statelor terțe, care sunt expuși la munca nedeclarată și negarea drepturilor de bază ale lucrătorilor. Uh, autoritatea trebuie să mențină și să dezvolte platforma europeană pentru a îmbunătăți cooperarea și pentru a se referi la munca nedeclarată și pentru a întări cooperarea europeană în acest domeniu. Cât privește protecția datelor personale, prevederile regulamentului general referitor la protecția datelor trebuie să se aplice și regulamentul din 2001 care se referă la protecția datelor în instituțiile europene se aplică uh, în continuare în această propunere. În conformitate cu aceste reguli, orice prelucrare a datelor personale va fi limitată la ce este necesar și proporțional. Datele vor fi colectate pentru scopuri legitime, specifice și explicite și nu vor fi prelucrate astfel încât să fie incompatibil cu acele scopuri și autoritatea ca și comisia trebuie să fie cei care controlează modul în care se aplică regulile de uh, prelucrare a datelor. Lupta împotriva fraudei. Ne facem referire la aplicarea regulamentului Consiliului privind parchetul european și implicarea acestui parchet, acolo unde este cazul, în anchete privind combaterea fraudei referitoare la uh, acești lucrători. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Birgit! Sunt colegi care doresc să intervină. Problema este perspectiva libe. Pe noi ne interesează în primul și în primul rând acest lucru. Jean Lambert are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru prezentarea numele raportorului. În amendamentele pe care le-am înaintat noi la această comisie am încercat să limităm să ne limităm la rolul libe, așa cum spunea și președintele, pentru că evident acest lucru este, raportul acesta este în primul și în primul rând discutat la Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Vreau să mă refer la una din chestiunile menționate de raportor, problema privind prelucrarea datelor în context transfrontalier. Știm că trebuie să spunem foarte clar care sunt limitele privind prelucrarea datelor, uh, mai ales când ne gândim la organismele de inspecție în domeniul muncii. Avem și comentarii privind gestionarea frontierelor și extinderea acestor uh, Uh, date la rolul Parlamentului și al uh, Convenției Internaționale a Muncii. Ideea este să se coordoneze toate aceste activități pentru a întări și a facilita libera circulație a lucrătorilor. Știm că sunt obstacole pentru persoanele fizice, încercăm să îmbunătățim situația, dar ne uh, ne temem ca nu cumva să apară o autoritate care să aibă autoritate, să n-aibă autoritate, pentru că dacă n-are autoritate ar trebui să o denumim altceva. O autoritate care să poată să facă inspecții privind cooperarea transfrontalieră și care să fie proactivă, să întreprindă acțiuni acolo unde vede că s-au comis încălcări. Trebuie să ne asigurăm că în ceea ce privește cei care pot să aducă informații, ne concentrăm pe drepturile muncii și nu pe chestiunile referitoare la migrație. Mulțumesc! Mulțumesc că ați spus exact degetul pe rană, pe ce interesează pentru liber. Doamna Stevens are cuvântul acum. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea domniei sale. Sunt de acord că uh, Trebuie să avem în vedere protecția datelor personale și cred că trebuie să fim conștienți de riscul comiterii unor infracțiuni electronice. Trebuie să existe reguli clare privind prelucrarea datelor, mai ales datele legate la asigurările sociale. Este extrem de important acest lucru. Raportorul spune pe bună dreptate că este crucial să colaborăm cu alte agenții europene. Mă bucur să văd că Agenția de Control a Frontierelor are și ea un rol, asta vreau să spun Frontex-ul. Ce nu pot să susțin este ideea că această autoritate europeană ar avea un mandat care este în afara mandatului general al Uniunii Europene. Și anume, în primul rând, cred că structura curentă trebuie să fie îmbunătățită și nu trebuie să mai creăm alte instituții peste cele existente. Cred că trebuie să ne asigurăm că există plus valoare, valoare adăugată, pentru că această nouă autoritate, această nouă instituție ar costa bani. Și trebuie să ne asigurăm că respectăm principiul subsidiarității și trebuie să respectăm și mandatele statelor membre. Uh, Autoritatea Europeană a Muncii ar aduce plus valoare și scopul este să nu punem bazele unei autorități de inspecție socială a Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Stevens. Cred că am discutat acest aspect data trecută din motive de timp, Comisia n-a reușit să-și prezinte perspectiva. Reprezentantul Comisiei, dacă dorește să spună ceva, Comisia, vă rog, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului și tuturor uh, eurodeputaților care au contribuit cu amendamente într-un uh, calendar atât de strâmt știu că a trecut o vară și sperăm să ajungem la niște rezultate eficiente. Cât privește amendamentele dumneavoastră, nu voi intra în uh, substanța lor, în conținutul lor, însă vreau să vă reamintesc că cetățenii statelor terțe sunt uh, incluse în domeniul de competență al autorității în măsura în care sunt cuprinși în uh, legislația privind mobilitatea coordonarea, deplasarea, nu uh, Obiectivul autorității este ca instituțiile existente să funcționeze mai eficient, uneori prin integrarea lor și alteori prin colaborare cu alte agenții sau cu instituții existente. Noi propunem să integrăm platforma europeană împotriva muncii nedeclarate pentru ca aceasta să funcționeze mai bine având în domeniul de aplicare al autorității ceea ce ar însemna un lucru mult mai bun decât la ora actuală. Cât privește obiectivele autorității, firește este important ca autoritatea să fie eficientă și noi vrem să creăm o autoritate eficientă pentru a promova punerea în aplicare a legilor existente, să asigurăm informații pentru lucrători și să acționăm ca mediator în anumite cazuri. Știm că există o divizare a competențelor între Uniunea Europeană și statele membre și totul a fost conceput în așa fel încât să ținem cont de acest echilibru cu multă atenție. Vă mulțumesc încă o dată și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Sipăl dorește să mai spună ceva, să tragă niște concluzii. Firește, nu pot să spun nimic în numele raportorului, dar sunt de acord că este foarte important să definim cu precizie care este competența și care sunt însărcinările acestei noi autorități. Cred că sunt chestiuni în care prin coordonare și organizare putem să creăm plus valoare atunci când vorbim despre munca nedeclarată în situații transfrontaliere. Dar trebuie făcute foarte multe lucruri la nivelul statelor membre atunci când vorbim de munca nedeclarată în statele respective. Deci trebuie să spunem foarte clar și să descriem care sunt însărcinările și competența acestei autorități. Dacă facem lucrurile corect, poate să fie un foarte bun pas înainte pentru a organiza lucrurile mai bine decât sunt acum organizate. Mulțumesc, Brigitte. Mulțumesc. Înțelegem că Vom vota pe 10 octombrie la Libe. Vă mulțumesc, stimați colegi, tuturor celor care au participat la discuție. Putem trece acum la punctul 9, studiul privind costul non-Europei în combaterea terorismului. Vreau să mă asigur că sunt toți colegii care trebuie să participe la dezbatere aici o să facem pauză câteva minute până când se adună toți colegii sau până când vin toți colegii în față. Facem o pauză de un minut sau două până trecem la punctul nou. Mulțumesc! Uh, stimați colegi, poate putem să începem acest uh, să discutăm acest punct. Uh, e deja toată lumea aici. Dacă sunteți de acord, putem să începem. Bun. Deci, stimați colegi, este un subiect foarte interesant, un raport foarte interesant al Serviciului de Cercetare al Parlamentului. Recent, uh, IPRS pentru comitetul nostru au făcut foarte multe lucruri. Sunteți de acord cu mine mm, dacă ne putem pune întrebarea chiar dacă realmente folosim toate materialele pe care le-am primit de la ei și vreau să aduc un tribut colegilor implicați în redactarea acestui material. E vorba de un raport extrem de important, costul non-Europei în combaterea terorismului. Prezentarea de astăzi a acestui raport întocmit de Departamentul pentru Cercetări al Parlamentului și care se referă la costul terorismului și costul lipsei uh, uh, acțiunilor întreprinse la nivel politic în Europa pentru combaterea terorismului. Ne referim la daunele materiale și nemateriale Uh, raportul susține că aceste costuri sunt uh, subestimate, așa că apreciez foarte mult faptul că astăzi avem doi experți care vor face această prezentare. Sunt experți pe care îi cunoaștem. Uh, vreau să-i salut din nou, domnul Van Balenhoi, pe care îl cunoaștem cu toții și domnul Hafner de la Rand Europe, pe care de asemenea îl cunoaștem foarte bine. Ei vor uh, face această prezentare și apoi să sperăm că vom avea niște discuții interesante. Mulțumesc tuturor colegilor care fac, care au alcătuit acest raport și cred că poate ar putea să comentăm și acest lucru. Nu îmi place ideea că cheltuim acești bani pe rapoarte întocmite de Departamentul pentru Cercetare și nu le folosim, când de fapt am putea să folosim asemenea materiale extrem de consistente, mai ales la comisia noastră și mai ales când vorbim de combaterea terorismului. Deci, domnul Van Balegoi are 5 minute la dispoziție pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Cum să folosim aceste rapoarte? cred că mesajul cel mai important al acestor rapoartelor este care sunt costurile dacă nu se face nimic. Când discutăm cu statele membre, când negociem cu statele membre care spun dar costă foarte mult să adoptăm aceste noi măsuri, întotdeauna putem să prezentăm fapte și cifre care arată care sunt costurile materiale și costurile din punct de vedere calitativ dacă nu facem nimic așa cum am văzut în ultimul uh, raport prezentat aici privind xenofobia. Faptul că nu avem o directivă și o legislație orizontală are un impact economic și un impact asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Da? după cum vedeți, sunt puțin răcit, o să încerc să vorbesc cât mai clar cu putință. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat aici. Să trecem la următorul diapozitiv. Înainte de a trece la prezentarea acestui raport, care face parte dintr-un exercițiu mai larg pentru Comisia Libe, în ceea ce privește zona de libertate, securitate și justiție din 2016 încoace, uh, vreau să spun că domnul Pieter Bakovski este cel care mm, a fost coautor alături de mine și care acum lucrează la Washington. E vorba de șase rapoarte pe care le pregătim și le prezint acum pentru că mă voi referi la ele pe măsură ce discut această chestiune. Am discutat drepturile procedurale și condițiile de tensiune, combaterea xenofobiei și acum pregătim un raport privind controlul migrației și controlul granițelor și combaterea terorismului. Sunt trei etape în redactarea acestor rapoarte. În primul rând, facem o prezentare generală a situației și care sunt uh, golurile și barierele din punct de vedere legal în domeniul respectiv. În al doilea rând, iasă uh, noutatea acestei cercetări, evaluăm impactul economic al stării de fapt atât impactul economic, cât și impactul la nivelul persoanelor în ce privește protejarea drepturilor și libertăților fundamentale. Și a treia etapă, sunt prezentate mai multe opțiuni, sunt evaluate aceste opțiuni care pot să rezolve golurile uh, identificate. Avem, facem cercetări interne și externe, mă voi uh, concentra în primul rând pe identificarea golurilor și barierelor în ce privește combaterea terorismului și uh, care sunt opțiunile de combatere a terorismului. Colegul meu se va referi la impactul social. Combaterea terorismului este o problemă majoră a cetățenilor europeni. Este menționat cam de 40% din cei care au fost interogați în 2017, deși vedem că este o scădere în ultima vreme, după cum a, în ultima vreme o perioadă a fost mai calmă, ceea ce are un impact asupra percepției oamenilor privind subiectele cele mai importante. În orice caz, valoarea, plus valoarea în acest domeniu, plus valoarea cooperării, va juca un rol important asupra rezultatului alegerilor parlamentare de anul viitor. Firește vorbim despre competența Comisiei Libe, deci încerc să mă concentrez pe uh, ce face Uniunea Europeană ca să combată terorismul în domeniul uh, competent, de competență al acestei comisii, adică justiția penală. E vorba de competențe partajate și este foarte important ca cele două nivele de guvernanță, uh, Uniunea Europeană și statele membre, să coopereze în ce privește combaterea terorismului. Susținem măsurile naționale, schimburile naționale, inclusiv cele privind radicalizarea și recrutarea, finanțarea terorismului, achiziția de arme și explozibili, ca și întărirea securității la granițele externe ale Uniunii și ne vom referi la acest lucru într-un alt report. Noi susținem cooperarea operațională între autoritățile de aplicare a legii la nivel național și cele europene, Eurojust și Europol. Din privința victimelor, știu că recent v-ați ocupat de acest subiect și a suspecților și pregătirea celor care lucrează în aceste forțe. Este vorba de cooperarea și cu organizațiile internaționale și cele din statele terțe. Totuși, există o serie de goluri și bariere în ceea ce privește cooperarea. E vorba în primul și în primul rând de baza de probe, responsabilitatea și supravegherea uh, politicii și a luării deciziilor. În raport se menționează lipsa de legătură între terorismul jihadist, modul în care este văzut și care este imaginea securității prezentată de Europol, care arată că sunt uh, Uh, amenințări uh, foarte grave pentru extrema stângă și dreaptă. Apoi îmbunătățirea lor deciziilor nu este foarte bună în acest domeniu. Din măsurile contrateroriste, doar un sfert au fost uh, supuse unei evaluări de impact și numai trei unor consultări publice. Chiar dacă situația s-a îmbunătățit de atunci, avem această problemă. Până în acest moment nu s-a făcut o evaluare comprehensivă a măsurilor luate în combaterea terorismului, mai ales în ceea ce privește relevanța, coerența și respectarea drepturilor fundamentale. Comisia a făcut o evaluare comprehensivă a politicilor de securitate ale Uniunii Europene, care poate fi văzut ca un pas bun pozitiv în acest, din această perspectivă. Supravegherea și mecanismele de responsabilizare nu se referă la protecția sistematică a drepturilor fundamentale în aceste măsuri. Noi uh, suntem împiedicați pentru că, de fapt, nu avem acele instrumente quasi-juridice care există la nivel național, eu știu, martorii sau altceva. Parlamentul European a dorit uh, să promoveze un regim mai uh, puternic din acest punct de vedere. Cât privește detenția suspecțiilor de terorism, Uh, s-au mai făcut anchete din acest punct de vedere și în cazul returnărilor s-a ajuns, uh, eu știu, la condamnări, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dacă ne gândim la programele de contraradicalizare și dovezile, Aici există bani pentru cercetare, dar știm foarte puțin despre cauzele de bază și care sunt mecanismele de radicalizare. Uniunea Europeană are un rol important în diseminarea acestor practici, totuși acțiunile acestea nu sunt însoțite de mecanisme de monitorizare, de mecanisme care să vadă dacă programele naționale sunt eficiente și dacă sunt respectate drepturile omului. Există exemple de dezbatere publică și de politici care se referă la aceste fenomene și la persoanele care îmbrățișează aceste idei și se poate duce la dezvoltarea unor viziuni religioase uh, ortodoxe, foarte uh, fundamentaliste. Pot duce și la uh, sporirea sentimentelor de ură. Agenția pentru Drepturile Fundamentale a supravegheat această idee și se spune că 4 din 10 uh, musulmani, rapoartele privind 4 din 10 musulmani susțin această idee. Și lucrul ăsta l-am mai arătat odată când am prezentat raportul privind combaterea xenofobiei și a rasismului. În ce privește finanțarea terorismului, trebuie să facem o deosebire între ce, sursele provenite din surse private, cooperarea între serviciile secrete, rapoarte, eh, eu știu, secrete și eh, datele privind tranzacțiile eh, financiare și verificarea lor prin diversele programe europene. În ce privește acest sistem, s-a arătat că nu avem un cadru complet, nu cuprinde plăcile intereuropene în euro, iar adecvarea sistemului a fost pusă sub semnul întrebării. Dacă ne gândim la pregătirea atacurilor teroriste, atacurile comise de lupii singuratici și implică sume mici de bani. Și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la protecția datelor și respectarea drepturilor individuale. Raportul arată cooperarea între forțele de aplicare a legii nu a ajuns la potențialul maxim. Știu că, de fapt, comisia dumneavoastră se ocupă de acest aspect, pentru că e vorba de o arhitectură foarte complexă a interconexiunilor, a bazelor de date, care duc la niște limitări. Dar există și o anumită reticență din partea autorităților naționale de a împărtăși informațiile. Mai mult decât atât, raportul arată că o cooperare judiciară eficientă cum ar fi echipele comune de uh, anchetă și mandatul european de arestare, sunt subminate de tensiuni. Există totuși o lipsă lipsa uh, definițiilor unor termeni juridici din acest punct de vedere, iar susținerea analitică și posibilitățile de cooperare la nivel european nu sunt folosite. Autoritățile naționale doresc și preferă să coopereze pe canale mai puțin oficiale. Iar grupul Fraternite, care a fost lansat după uh, atacul de la Bruxelles, este o evoluție pozitivă din acest punct de vedere. Și acum opțiunile de politici <clears throat> am spus foarte clar aici că trebuie să ne asigurăm ce funcționează și ce nu funcționează și să asigurăm drepturile fundamentale în combaterea terorismului. Acest lucru se poate face prin a avea un ciclu de politici penale ale Uniunii Europene bazată pe dovezi și bazată pe structura existentă și implicând Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Nu e o propunere nouă, am mai făcut-o atunci când am făcut un raport privind combaterea crimei organizate și a corupției și există deja niște elemente ale acestui ciclu. Dacă ne gândim la schimburile uh, pe care le are comisia dumneavoastră cu diverse comisii și comitete și coordonatorul pentru acțiuni terorism și așa mai departe. Este important să observăm că Parlamentul European a făcut o propunere similară pentru un ciclu de politici privind monitorizarea democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale. Aceste două cicluri de politică ar trebui să fie interconectate pentru a asigura succesul politicii antiteroriste. În general, e o chestiune pe care am mai discutat când am discutat despre corupție un stat membru care nu respectă statul de drept nu poate combate terorismul. Deci trebuie să facă eforturi comune de către toate instituțiile europene pentru a ajunge la o evaluare comprehensivă și continuă a măsurilor uh, respective. Trebuie să reamintim că Parlamentul poate să are un rol important analizând deciziile Comisiei atunci când e nevoie de o evaluare de impact și folosindu-și prin propriile capacități de evaluare de impact. În al doilea rând, cooperarea existentă și instrumentele eh, existente la nivelul Uniunii Europene pentru trebuie să facem o deosebire între, eu știu, politicile de recrutare și politicile de descurajare a recrutării. Sunt conștient că s-au făcut propuneri concrete din acest punct de vedere, iar mecanismele de monitorizare la nivelul statelor membre, în conformitate cu o metodologie clară, sunt și ele puse la punct acum. Să nu uităm că există o legătură cu politicile sociale, educaționale la nivelul statelor membre. Dacă vorbim de drepturile procedurale și condițiile de detenție, acestea trebuie îmbunătățită, trebuie să statele membre să recruteze mai mulți ofițeri de probațiune pentru ca persoanele respective deținuții să fie integrați în societate ca persoane reformate. Trebuie să ne gândim la acest lucru și din perspectiva justiției penale. Dacă facem acest lucru, atunci Uh, există mai puține șanse ca deținuții să se radicalizeze. Și ultimul diapozitiv, ajungem de fapt la, în ceea ce privește finanțarea terorismului, putem să mai rafinăm acest cadru. Uh, forțele de aplicare a legii trebuie să aibă mai mult acces la date, lucrul acesta se poate face mai există o idee și anume că trebuie să există un sistem european de urmărire a finanțării terorismului, dar trebuie să dezbatem această chestiune în cadrul uh, sporirii colaborării între uh, forțele de aplicare a legii și în al patrulea rând ar trebui să uh, promovăm o mentalitate de combatere a terorismului care să respecte drepturile fundamentale, în care informațiile fundamentale sunt partajate pentru a susține agențiile europene ca atitudine normală. E o problemă pe termen lung care trebuie rezolvată nu numai cu măsuri tehnice și cu măsuri de asistență, dar ci și prin finanțarea la nivel european și nivel uh, național a celor implicați. Și acum ultimul diapozitiv se poate ajunge la acțiune mai relevantă, coerentă, eficientă și efectivă a combaterii terorismului, pot, să, lua, pot fi luate măsuri care să sporească starea de bine a populației, să reducă impactul material și imaterial al terorismului, să asigure protecția drepturilor fundamentale. Impactul social va fi discutat imediat de colegul meu și puteți vedeți imediat raportul la linkul pe care l-ați avut pe ecran. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Și acum, haideți să dăm cuvântul colegului dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult că îmi permiteți astăzi să vă spun câte ceva despre costul terorismului și acțiunilor de măsuri împotriva terorismului în Uniunea Europeană. În ultimii ani, sute de civili au fost uciși și, și mai mulți răniți pe teritoriul Uniunii Europene în atacuri teroriste, dar sunt și mai mulți oameni care sunt afectați prin intermediul acoperirii în media acestor atacuri. Astfel se ajunge la scopul pe care îl are de fapt terorismul și anume de a disemina frică și frică în societățile noastre și de a deranja construcțiile sociale existente. Și măsurile care se iau după atacurile teroriste au un efect asupra vieții oamenilor, ce se face în aeroporturi, în clădirile europene și așa mai departe, și controlele suplimentare la granițe care au consecințe asupra vieții economice. Terorismul duce astfel la uh, o schimbare în politica europeană pentru că se utilizează multe fonduri pentru securitate și libertate și fonduri pentru a crea acea zonă de libertate și creștere economică. Sperăm că informațiile de astăzi vă vor ajuta să înțelegeți mai bine care este nevoia și uh, ce trebuie să se facă pentru a lupta împotriva terorismului. Colegul meu v-a spus deja care au fost rezultatele rapoartelor care au fost făcute, ce se întâmplă cu această luptă împotriva terorismului, v-a spus care pot fi acțiunile care se pot lua la nivelul Uniunii Europene pentru a îmbunătăți toate acestea. Eu vreau să vă mai spun mai multe legat de cantificarea acestor măsuri de luptă împotriva terorismului. Ce metode s-au folosit pentru această analiză a impactului? Am analizat documente, literatură economică existentă și avem și date secundare numeroase luate din baza de date privind terorismul. Avem aici informații multe cu, legate de toate evenimentele teroriste încă din anii 70. Am făcut uh, mai multe modele astfel încât să înțelegem care este impactul terorismului mai bine. În analiză am analizat șase domenii cu potențial impact. Primul, impactul uman, vieți pierdute și răni. Al doilea domeniu fizic, poate să existe mm, un uh, impact fizic, afectarea clădirilor, infrastructurii, apoi un efect economic, se pierde creștere PIB. Ce e foarte important, e de asemenea important că terorismul poate să aibă și un impact psihologic, impact asupra vieții, încrederii cetățenilor. Am vrut să vedem și cum arată cheltuielile publice legate de acțiunile împotriva terorismului și acestea pot să aibă un efect negativ, un efect negativ economic. Apoi am dorit să vedem care sunt măsurile luate pe drepturi fundamentale, ce se întâmplă cu viața privată, protecția datelor și așa mai departe. Vă voi spune în detaliu despre toate acestea și vă voi arăta o imagine de ansamblu a acestor fenomene. Voi începe cu costurile legate de viețile pierdute, răni și afectarea proprietății. Din 2004, uh, teroriștii au ucis peste, peste 669 de civili și au uh, rănit peste 4623 de persoane. Am avut o abordare generală, ne-am folosit de datele pe care le-am avut, am calculat valoarea economică a vieților pierdute, cu media venitului pe muncitor înmulțită cu speranța de viață. Apoi ne-am folosit și de costuri medicale, costuri indirecte, care au de a face cu o pierdere a productivității, ce se întâmplă la nivel psihologic cu cei care supraviețuiesc atacurilor teroriste. Așa că putem să vedem că pot exista daune asupra infrastructurii și puteți să vedeți aici rezultatul datelor noastre. Am calculat că pierderea de vieți omenești din 2004 s-ar afla undeva la 4,3 miliarde miliarde de euro în statele membre europene și valoarea legată de răni e la 0,3 miliarde, iar pentru clădiri la 0,9 miliarde. Mai mult de jumătate din aceste costuri sunt din perioada 2013-2016 avem aici acel, un cost de 2,4 miliarde la decese, 0,1 mironiri și 0,1 miliarde legate de afectarea proprietății. Cât despre impactul economic al terorismului, există diferite căi prin care terorismul poate afecta economia, cum ar fi în VNB și așa mai departe. Cum tocmai v-am spus, terorismul poate să distrugă factor de producție economică cum ar fi capitalul și forța de muncă. Terorismul poate afecta comportamentul de consumator al indivizilor și sunt sectoare care pot fi foarte afectate, cum ar fi turismul și vânzările. Terorismul poate să aibă efecte negative și la investiții în locuri unde au avut loc atacuri teroriste, se reduc investițiile străine. Uh, în plus, terorismul poate avea și un efect asupra comerțului internațional. Sunt reintroduse anumite controle la frontieră, astfel încât apar noi restricții și cresc barierele netarifare comerciale. Există și o schimbare în uh, cheltuielile publice, cheltuielile legate de apărare. Cresc uh, impozitele, cresc diferite taxe, astfel încât există mai puțină creștere în toate tipurile de investiții publice. Nu se mai investește la fel de mult niciun cercetare și dezvoltare, de exemplu. Ținând cont de toate acestea, iată care sunt rezultatele analizei noastre. Terorismul până acum, din 2004, a avut un impact mic, dar tangibil în economiile din statele membre ale Uniunii Europene. S-au pierdut 180 de miliarde în termen de PIB din 2004 și aproximat, adică o medie de 358 de euro pe persoană. Mare parte din cost se leagă tocmai de perioada 2013-2016. Acolo a avut loc o pierdere de 87 de miliarde de euro, aproximativ 175 de euro pe persoană. Pe lângă aceste costuri umane și economice, terorismul poate să aibă și un cost societal. Există un uh, efect psihologic negativ asupra populației. Cum vă spuneam și înainte, acoperirea media după atacuri, atunci milioane de oameni devin în mod indirect martori ai terorismului. Crește astfel teama în cadrul publicului și sunt schimbate comportamentele cetățenilor. Analiza noastră statistică de a pe foarte mulți cetățeni europeni ne-a arătat că terorismul are un efect negativ asupra fericirii, satisfacției privind viața, încrederea pe care o au oamenii în instituțiile europene. E un lucru care acum este încă în cercetare, acest efect psihologic, dar nu e unul pe care ne-am axat noi foarte mult pentru că e foarte greu să cuantificăm aceste efecte psihologice. Până acum am vorbit despre impactul terorismului ca atare. Pentru a putea să răspundem amenințărilor teroriste în creștere, trebuie să ținem cont de felul cum s-au um, cheltuit banii pe domeniile relevante în ultimul deceniu. De exemplu, în 2017, la nivelul Uniunii Europene, există un uh, buget de aproximativ 6 miliarde pentru securitate și chestiuni cetățenești. Există o propunere de creștere semnificativă pentru Fondul de Securitate Internă Propunem ca acestea să se dubleze de la 1 miliard de euro la aproximativ 2,5 miliarde de euro. E important să ținem cont de faptul că bugetul european reprezintă o mică parte a cheltuielilor pe care le fac statele membre în lupta împotriva terorismului. E foarte dificil să calculăm cheltuielile pe stat membru în lupta împotriva terorismului pentru că majoritatea statelor nu publică cheltuielile legate de securitate din îngrijorări legate de securitatea națională. Statele membre fac asemenea asemenea cheltuieli și considerăm că există aceeași tendință ca cea din Statele Unite ale Americii. De aceea am făcut o asemenea comparație și am estimat că aceste cheltuieli totale în ceea ce privește măsuri antiteroriste în statele membre ar putea să se afle undeva la 8,7 miliarde de euro pe an în lupta împotriva terorismului. E important să spunem că trebuie să fim atenți la această cifră. A trebuit să pornim de la foarte multe presupuneri pentru a ajunge la ea. Măsurile antiterorism sunt într-adevăr importante ca răspuns la impactul negativ al terorismului, cum vă spuneam înainte. Ele, ca atare, pot și ele să aibă efecte negative asupra cetățenilor, de exemplu în cazul măsurilor sporite de securitate la aeroporturi. Colegul meu v-a spus deja câte ceva pe acest subiect. Există diferite măsuri antiterorism, cum ar fi Um, detenție legală și reținere legală și așa mai departe. Apoi pot să existe și cauze legate de migrație și controlul acestea. Pot să existe efecte asupra sănătății, oportunităților de angajare și sunt afectate familiile implicate. Cum uh, apărea și în raportul nostru cu privire la uh, condițiile de reținere. Un raport publicat în 2017 regăsea acolo aceste informații. Apoi mai există discriminare împotriva pe bază de religie sau etnie. Și acestea sunt foarte importante și au consecințe grave asupra indivizilor, lucruri care ne-au fost raportate într-un raport pe care l-am făcut în legătură cu xenofobia și rasismul, raport care a fost prezentat în această comisie. Pentru a încheia, cercetările noastre ne arată că terorismul are efecte negative directe sub formă de pierdere de vieți omenești. Până acum, din atacurile din ultimul deceniu, am putut să vedem că, în ceea ce privește economia, PIB-ul, efectele sunt mici și pe termen scurt, dar, tot, dar totuși tangibile. E important să Știm că cifrele sunt de fapt mai mari pentru că nu am putut să monetizăm până acum efectul psihologic, care este unul mai extins în populație și merge mult mai departe decât victimele terorismului. Apoi e, mai, e important să mai spunem că da, cetățenii cer măsuri antitero din partea guvernelor lor, însă e important să subliniem că trebuie să fie respectate drepturile fundamentale ale oamenilor, pentru că altfel există efecte negative asupra cetățenilor și în societate și în punct de vedere economic. Un domeniul cercetat de noi ne-a arătat, prin intermediul evaluării de impact pe care le-am făcut, ne-a arătat că există o nevoie de mult mai multă cercetare pentru a înțelege și mai bine efectele măsurii, banilor investiți în măsuri antiterorism. Foarte interesant, într-adevăr, spune domnul președinte. Cu siguranță și Comisia noastră specială pentru terorism se poate utiliza acest uh, tip de material pe care ni l-ați prezentat. Cred că acestea trebuie utilizate, aceste informații trebuie utilizate. În primul rând, ne axăm pe două lucruri principale. Impactul real al terorismului în toate statele membre, în Uniunea europeană, la nivel de state membre, la nivel european. Nu trebuie să avem o viziune simplistă, numărul de decese și atât, ci care e impactul în societate, impactul extins. Ce ne interesează pe noi aici, pe membrii LIBE, e care e plus valoarea a ceea ce facem noi. E un lucru care e mai important pentru noi. Ați menționat două lucruri principale și am mai multe întrebări legate de al doilea. Primul a fost într-adevăr interesant, însă cei din Parlamentul Național ar putea să adreseze și ei asemenea întrebări. Care e impactul terorismului asupra societății? Voi pune întrebările mele mai târziu. Haideți acum să deschidem discuția. E un raport foarte interesant, într-adevăr. Să începem cu Natalie, din partea Comisiei Speciale Antiterorism. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații și două întrebări. În primul rând, în legătură cu cele spuse de președintele nostru acum. Vă mulțumesc pentru această prezentare completă, plină de informații. Vedem că avem de-a face cu un uh, subiect important în Uniunea Europeană cu state care oferă informații, state care nu oferă informații, nu avem o imagine completă, o analiză completă a situației. Cred că e o muncă greu de făcut, de aceea vă mulțumesc. Și mai ales pentru cele spuse legate de plus valoare europeană în lupta împotriva terorismului atât în Comisia Libe cât și în Comisia Specială de Luptă împotriva Terorismului în Parlamentul European. Noi încercăm să intrăm în contact cât de mult posibil cu autoritățile naționale, cu parlamentele naționale. Suntem hotărâți și suntem uh, curajoși și încercăm să analizăm situația și încercăm să găsim soluții în fața acestei provocări care afectează întreaga noastră societate afectează majoritatea țărilor noastre europene. Nu am avut timp să observ totul cu atenție, am primit documentele destul de târziu, am fost și în vacanță în luna august, așa că nu am putut să analizez în profunzime toate datele prezentate de dumneavoastră. Însă în document și în prezentarea de astăzi ne spuneați care este costul în miliard de euro pierduți în, în PIB. E o estimare uriașă Și apoi aceste cifre nu pot să evalueze într-un mod realist care sunt costurile și consecințele pe plan uman, psihologic, impactul existent asupra societăților și apoi și ce se întâmplă la nivel politic în societățile europene am putea discuta ore în șir. Aș avea două întrebări legate de buget. Analiza pe care ați făcut-o dumneavoastră, cheltuielile prevăzute în Uniunea Europeană pentru lupta împotriva terorismului. Întrebarea mea e puțin uh, brutală. Vi se pare suficient, insuficient? Uh, facem numeroase eforturi astfel încât să asigurăm o mai bună coerență, să asigurăm o multiplicare a sistemelor de colectare de date, care sunt foarte importante în schimbul de informații. Sunt importante pentru prevenire, de asemenea, ați reușit să faceți o evaluare a ce ar fi necesar în acest sens. Și a doua întrebare, uh, V-ați axat mult pe finanțarea terorismului, e într-adevăr un subiect foarte important. În acest sens ați spus că da, există un sistem de supraveghere asemănător cu ceea ce există în Statele Unite ale Americii. Ce părere aveți dumneavoastră de legat de acest program de finanțare a terorismului, dar un program care să fie european? Iată, acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumim, Natalie. Brigit. Birgit. Mulțumesc foarte mult! Voi folosi limba germană pentru că încă sunt în vacanță și mă concentrez mai bine în limba mea maternă. În primul rând, aș dori să le mulțumesc autorilor pentru prezentările făcute și în ceea ce privește costurile Europa non-Europa, faptul că ne-ați vorbit nu doar despre aspectele financiare, ci ne-ați vorbit despre toate celelalte consecințe ale atacurilor teroriste și ne-ați vorbit și despre măsurile pe care am putea să le luăm noi la nivel european. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați spus că la toate măsurile pe care le luăm trebuie să ne gândim foarte bine în ce unde în aceste măsuri complicate pe care le luăm sau ar trebui să luăm, unde există probleme, unde ar putea să fie limitate drepturile fundamentale și să încercăm să facem ceva în acest sens și anume să nu să rămânem la societăți democratice, deschise. Aici cred că um, extind puțin subiectul, nu e legat în mod direct de raportul dumneavoastră însă pot să vă spun câte ceva. Am fost înainte de atacurile din Bruxelles la, de la aeroport și m-am întâlnit cu cetățeni bruxelezi după aceste atacuri care spuneau că noi continuăm să ieșim pe stradă pentru că nu dorim să ne lăsăm afectată viața de aceste atacuri teroriste și aș dori să văd asemenea, un asemenea discurs și la nivel politic. Nu, să se ia măsuri foarte repede, foarte repede li se prezintă ceva cetățenilor, însă după aceea punerea în aplicare vine mult mai târziu. E un lucru care se întâmplă cu majoritatea măsurilor luate. Totul durează, durează, ne dorim noi măsuri, măsuri care nu sunt evaluate în mod suficient și de aceea mă bucur că ne-ați spus că o problemă în ceea ce privește colaborarea care e foarte importantă aici are de-a face nu doar cu măsurile tehnice, ci cu utilizarea, cu cooperarea, cu această muncă în comun. și probabil câteodată nu e de vină această lipsă de cooperare, ci câteodată intervin și tradițiile diferite, mai ales în ceea ce privește munca polițienească și justiția. E foarte greu să fie creată această încredere între diferitele autorități și cred că aici trebuie să facem noi mult mai mult. Aș mai aminti pe scurt și un alt domeniu, cel care are de-a face cu prevenirea și deradicalizarea. Câteodată am am următoarea impresie. Există o măsură prin care noi putem ataca un concept cum ar fi radicalizarea, cum putem să luptăm împotriva ei. Și cred că nu se poate așa, pentru că condițiile sociale în statele noastre sunt foarte diferite, oamenilor trebuie să li se vorbească în mod diferit și, bineînțeles, e nevoie de această individualizare a dialogului. În ceea ce privește radicalizarea, cred că aici nu facem destule. Noi ne ne concentrăm pe cei care sunt într-un fel sau altul radicalizați, au făcut deja anumite fapte, da, e un domeniu foarte important, aici acționăm, dar este și un domeniu nou care se îndreaptă spre noi, cei care se întorc și familiile lor și mă refer aici și la minori. Pe de o parte, aceștia sunt victime, dar ar putea să devină și atacatori, bineînțeles. Mie mi se pare prea puțin când autoritățile ne spun că trebuie să-i supraveghem pentru că pot să devină la un moment dat atacat atacatori, să-i supraveghem, mie mi se pare prea puțin ca măsură. Ce fel de ajutor le acordăm acestor familii și acestor copii, astfel încât să se dezvolte altfel, să o ia pe un alt drum. Uh, nu e o sarcină ușoară și nici nu va fi e nevoie de foarte mult timp, însă cred că aici facem mult prea puțin. Și un ultim aspect, știu că m-am cam lungit, un ultim aspect are de a face cu următoarea chestiune ce fel de radicalizări mai există în afara terorismului. Eu vin din Germania și mi se pare înspăimântător ceea ce văd în ultimii 5-6 ani și anume văd că există o violență crescută în societățile noastre ne concentrăm pe radicalizare, am văzut de curând un raport pe terorism care arată că a crescut foarte mult atacurile care nu sunt islamiste, ci atacuri care vin din partea unor puteri extremiste din dreapta, din stânga. Există atacuri asupra cetățenilor care primesc refugiați, atacuri asupra locurilor unde sunt primiți acestea. Există foarte multe astfel de atacuri asupra forțelor de poliție. În Germania au avut loc asemenea cazuri recent. Sunt lucruri care pe mine mă înspăimântă. Există atacuri asupra persoanelor fără adăpost și vedem că în societatea noastră se întâmplă toate acestea. Eu cred că trebuie să vorbim și despre acestea și nu doar despre terorism. Trebuie să extindem această dezbatere întotdeauna foarte emoțională. Așa că aș avea aici și o întrebare. Alte forme de radicalizare și alte forme de violență extremistă, țineți cont de acestea, ați ținut cont de pe viitor, în trecut veți ține cont de pe viitor pentru a vedea ce putem să facem mai mult și cum putem să abordăm toate aceste elemente prin intermediul măsurilor noastre. Vă mulțumesc! Thank you. And Maite, please. Mulțumesc, Maite. Mulțumesc foarte mult. Spaniolă fiind, mă interesează în mod deosebit uh, această chestiune și studiul respectiv pentru că evaluează pe în fiecare țară membră a Uniunii Europene care sunt costurile umane și care sunt costurile la nivelul PIB-ului privind uh, atacurile terorismului. E vorba de capitalul social, moral, uh, economic asupra țării noastre, iar Spania este o țară unde costurile acestea s-au resimțit grozav. Și studiul ne arată foarte clar că în timp punct, puțin timp de acum încolo, costurile umane și costurile uh, asupra economiei sunt foarte intense. Ceea ce este extrem de interesant pentru lucrările pe care le facem la această comisie și pe care le facem și la nivelul recomandărilor care trebuie făcute eh, în ceea ce privește combaterea terorismului. Deci, mulțumim pentru acest raport și vom utiliza eh, raportul respectiv eh, atunci când pregătim amendamentele la recomandări. Ați identificat aici o serie de breșe și este foarte, sunt foarte importante pentru noi. Eficiența și efectivitatea, evaluarea costurilor, evaluarea comparativă a costurilor din perspectiva terorismului va fi foarte utilă pentru noi. Însă două chestiuni pe care vreau să le adaug pentru alte studii ulterioare. În primul rând, dacă comparăm în termeni relativi datele din 2004 și cele din 2013, apropo de ce s-a întâmplat în Europa față de alte țări, în Afganistan, în Pakistan, sau uh, țările eșuate din cauza acestui tip de fanatism violent care ne atinge și pe noi, uh, cum e Irakul sau Siria, cred că ar putea să apară un studiu foarte interesant din perspectiva costurilor unei asemenea ideologii fanatice și care ar fi costurile dacă nu se iau măsuri contrateroriste. Se aduce la un stat ratat. Este, de fapt, uh, costul cel mai mare din perspectiva economică, morală și umană. Iar în ce privește uh, investițiile, Eh, Comisia Specială pentru Terorism a avut în iulie o intervenție a unui expert în eh, siguranța cibernetică și contraatacurilor eh, din Israel, care ne-a vorbit despre investițiile tehnologice majore pe care le fac ei și pe care le-au făcut și al uh, eficienței în ceea ce privește combaterea diverselor amenințări criminale, dar și realizările, avantajele economice pe care le-au avut prin vânzarea acestei tehnologii. Și aș vrea să știu dacă putem să vorbim despre aceste posibilități care ar fi importante pentru combaterea terorismului. Mulțumesc. Okay, colleagues, thank you. Um... Mulțumesc, dragi colegi. Trebuie să fim conștienți și de faptul că trebuie să respectăm timpul. Domnul Karski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aici avem de-a face cu uh, un set de fenomene diferite. în cadrul Organizației Națiunilor Unite s-a și creat un nou termen, dreptul la securitate. Asta înseamnă că cetățenii au dreptul să trăiască în securitate, un drept egal cu celelalte drepturi și cred că aceste uh, drepturi trebuie să fie uh, cântărite proporțional. Uh, alte drepturi trebuie să se limite, fiecare, fiecare drept le limitează pe celălalt. Uh, cu alte cuvinte, trebuie să acționăm uneori și aceste acțiuni pot limita drepturile pe care le-am exercitat până acum. Dar, într-o situație în care există un atac, se produce un atac terorist, societatea acceptă limitarea acestor drepturi. Deci e ușor de introdus astfel de limite. Totuși, mai târziu, după aceea, nu se mai gândește nimeni să elimine aceste limitări, pentru că este ușor uh, să introduci aceste limite. Dar după aceea, din diverse motive, autoritățile nu mai vor să se întoarcă la situația anterioară. Da, multe acțiuni nu sunt realiste, sunt mai degrabă de, uh, de natură psihologică, pentru că ele nu combat terorismul, ci sunt menite doar să arate societății că autoritățile fac ceva, că se luptă cu terorismul. Și un exemplu clasic ar fi introducerea în Franța a stării excepționale. Legea a fost retrasă mai târziu, dar după aceea s-a dovedit că 90% dintre reglementările adoptate în timpul acestei situații extraordinare au devenit reglementări normale, obișnuite. Deci trebuie să nu uităm nevoia de proporție și nevoia de a revizui situația și de a vedea dacă uh, aceste soluții mai sunt necesare. Vă dau un exemplu. Securitatea aeroportoară. La început, după atentatele din 2001 de la New York, s-a introdus o interdicție în ce privește lichidele. Este inutilă, nu are niciun sens. Doar în Uniunea Europeană mai sunt astfel de limitări și nu are niciun impact această interdicție în reducerea amenințării de securitate. Dar un sector al economiei câștigă bani din asta, aeroporturile. Pentru aeroporturi, faptul că oamenii uh, sunt siliți să-și cumpere sticle cu apă după ce trec de controlul de securitate e o sursă de venit, e o afacere. Pentru că, evident, asta înseamnă că vând mai multă apă și pare să fie mai profitabil uh, decât să te ocupi de uh, un bun service al uh, zborurilor pe care le ai în aeroport. Deci, ca să rezum, cred că din punctul de vedere al drepturilor de bază, drepturilor fundamentale, nu este important doar să protejăm dreptul la securitate, care este extrem de important, ci, și sigur că trebuie să luăm considerare de câte ori facem schimbări tehnologice, dar trebuie să nu uităm să mai și revizuim lucrurile din când în când, să analizăm situația, să vedem dacă măsurile luate mai sunt sau nu necesare, dacă mai sunt sau nu adecvate, dacă nu cumva limitează prea mult libertatea și drepturile civice. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, am pe doamna Kenghi, doamna Sargentini, domnul Dupre și doamna Stevens. Închid lista. Vă rog să nu depășiți câte două minute, asta ar fi foarte util. Cecil, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, raportorilor pentru uh, prezentatorilor uh, pentru prezentările făcute. Vreau să fac câteva comentarii și să pun câteva întrebări. Din studiu rezultă că terorismul rămâne una dintre preocupările principale ale cetățenilor europeni care cer guvernelor să ia măsuri și cheltuielile uh, cauzate de măsurile antiteroriste cresc în toate statele membre. Pe de altă parte, cum, uh, nevoia de acțiune este evidentă. Cum se uh, arată în prezentare, guvernele nu prea reușesc să-și coordoneze forțele și nu respectă drepturile fundamentale. Coordonarea între autorități este adesea insufici, uh, insuficientă și nesatisfăcătoare. Costurile inacțiunii sunt însă mari și statele membre trebuie să-și asume această responsabilitate în fața cetățenilor. Punctul pe care vreau să-l evidențiez și care face parte și din raportul, din prezentarea dumneavoastră, uh, v-ați referit la impactul psihologic asupra populației al atacurilor teroriste. Aici mă întreb dacă ați evaluat efectul pe care poate să-l aibă o comunicare mai bună și cum sunt comunicate uh, știrile Uh, pentru că de multe ori jurnaliștii uh, cad uh, și în fake news și supraevaluează terorismul, ceea ce poate avea un efect psihologic negativ pentru că joacă pe emoțiile oamenilor. Și pe altă parte mai există și un efect economic, pentru că acest lucru este făcut cu intenția de a avea un profit. Și acum, întorcându-mă la comunicare, cum se poate avea o abordare uh, mai uh, responsabilă în ce privește comunicarea uh, știrilor, informațiilor? Și un ultim punct la care vreau să mă refer, o întrebare. Dacă ați calculat costul asupra familiilor victimelor sau asupra comunităților și unde prin măsurile de prevenire ele totuși devin victime. Deci afect, efectul aflat asupra, efectul uh, cauzat uh, asupra acestor comunități din cauza unor măsuri și unor alegeri care uh, le privesc indirect. Mulțumesc, Judith, te rog. Da, o întrebare. Dr. Van Halenhoi, ați început prezentarea spunând că dacă Uh, căutați argumente pentru ca statele membre să spună că lupta te cu terorismul este crucială, aceste argumente sunt aici. Dacă spuneți, spuneți că sunt costuri mari, asta e contraargumentul noastră. Dar adesea nu avem și perspectiva inversă. După statele teroriste, după actele teroriste, statele membre vor să adopte legislații Uh, pe care încă o, o examinăm și avem dubii asupra ei, cum este uh, registrul pasagerilor, care mi se pare foarte costisitor. Deci vreau să înțeleg ce fel de politici ați sugera că am putea implementa uh, folosind această argumentație a non-acțiunii la nivel european. Pentru că de exemplu, pentru mine sunt măsuri privind uh, protecția datorilor care mie, nu mi se pare că sunt utile, dar sunt costisitoare și care au fost uh, impuse de statele membre cu aceleași argumente. Mulțumesc, domnul Gerard Depre. Mă scuzați, domnule președinte. O singură întrebare, domnule președinte, după tot ce s-a spus. Titlul raportului, subtitlul raportului este costul non-Europei. Un raport prin costul non-inacțiunii la nivel european. Am înțeles că ați făcut o evaluare și că o evaluare remarcabilă privind costurile pe care le-au suportat statele membre, costurile terorismului, dar n-am găsit costul uh, non-acțiunii europene. Am, am găsit doar costul terorismului în raportul pe care l-ați făcut, dar dacă trebuie să justific în fața opiniei publice mijloacele financiare pe care le dăm uh, unor sisteme, trebuie să avem o evaluare a ceea ce uh, ar însemna ca fiecare stat membru să-și asume singur și individual costurile. Și n-am găsit în raportul nostru acest lucru. De fapt, n-ați făcut un raport privind costurile non-europei, ci ați făcut un raport privind costurile implicate de terorism în Europa. Mă înșel cumva? Mi-ai furat întrebarea, Gerard, spune președintele. Ultimul vorbitor, doamna Stevens. Mulțumesc, doamne președinte, dragi colegi. Sunt unul dintre coraportorii uh, uh, raportului uh, Comisiei Speciale privind terorismul și aș vrea să mulțumesc vorbitorilor pentru că au contribuit uh, la această dezbatere privind terorismul și uh, antiterorismul. Cred că e o zonă foarte largă care trebuie uh, abordată aici. E vorba de drepturile omului. Raportul acesta îl voi folosi pentru a face unele amendamente. E un raport uh, care ar trebui să se finalizeze până la sfârșitul anului și mă bucură contribuția noastră în ce privește nevoia de a găsi o, un echilibru între securitate, sig, uh, siguranță și drepturile omului. E un lucru la care trebuie să fim foarte atenți și e foarte dificil să atingem acest echilibru între Uh, securitate și drepturi. Uh, e un lucru cu care va trebui să ne uh, confruntăm în viitor. Avem guverne și forțe de poliție care stigmatizează anumite grupuri și trebuie totuși să privim realitatea în față și să spunem că sunt anumite grupuri care sunt mai, prezintă mai multe pericole decât altele dar există multe forme de terorism, uh, de stânga și de dreapta, și toate trebuie să fie combătute și trebuie să uh, ne ridicăm la înălțimea provocării și să găsim acest echilibru între dreptul omului și, pe de o parte, și securitate. Și există și o provocare suplimentară în uh, statele membre, avem uh, forțe de poliție diferite, servicii sociale diferite, tradiții diferite, limbi diferite. Deci trebuie să găsim o modalitate bună de a stimula cooperarea și asta trebuie să se întâmple pentru toți cetățenii. Și desigur uh, trebuie să existe o garanție de respectare a legii și ordinii, dar trebuie să ne asigurăm că este și o bună cooperare, trebuie să ne concentrăm pe o bună colaborare cu autoritățile naționale și autoritățile europene, cum ar fi Europol, Eurojust, Frontex, toate ne oferă o valoare, valoare adăugată, dar guvernele naționale trebuie să folosească ceea ce este disponibil la acest nivel, pentru că aceste organizații au fost create pentru a oferi asistență, dar trebuie să ne asigurăm că se face o bună împărțire a competențelor la nivelul corect, pentru că Europa nu trebuie să ia locul autorităților naționale, dar în multe domenii există fundația pentru a avea o bună cooperare și pentru a obține o valoare adăugată din această cooperare. Dacă ne uităm la costul uh, uh, non-Europei, cred că acest lucru lipsește din prezentarea și vreau să văd care ar fi costul non-Europei, așa cum s-a subliniat uh, înainte. Aș fi de acord că trebuie să avem o evaluare a măsurilor, ce funcționează, ce nu funcționează, Trebuie să uh, ne uităm la acest raport. Vă mulțumesc pentru contribuție. Mulțumesc. Este de înțeles că raportul noastră uh, dă naștere la o discuție mai largă. O întrebare foarte rapidă și mm, sunt, uh, înțeleg că poate nu o să reușiți să răspundeți la toate întrebările, dar o întrebare similară cu cea a domnului Depre. Vreau să vă întreb din punct de vedere al Comisiei Libe, pentru că noi, membrii acestei comisii, suntem foarte familiarizați cu instrumentele care se folosesc acum uh, cu tendința spre interoperabilitate, da, avem instrumente disparate. Mandatul uh, european de arestare, Europol, care acum este perceput uh, ca având o activitate bună, deși nu știm exact ce se întâmplă. Întrebarea mea este care e percepția privind valoarea adăugată? În raportul noastră și în cercetarea dumneavoastră ați găsit valoarea adăugată reală pentru că dacă mă duc la o ședință a Consiliului, ei spun doar, vorbesc despre uh, registrul pasagerilor, dar nu îl implementează. Uh, deci e o percepție foarte diferită pentru statele, la nivelul statelor membre în legătură cu valoarea adăugată pe care o aduc măsurile europene. Uh, o percepție foarte diferită de a noastră. Ați încercat să vedeți care este valoarea adăugată reală? Pentru că eu cred că e una pozitivă. Și ăsta e costul real. Și care e valoarea adăugată? Avem motive să adoptăm noi măsuri și să trecem la alturi noi, cum ar fi cibersecuritate, interoperabilitate, etc. Vă rog să uh, răspundeți la întrebările cheie, pentru că știu că au fost și comentarii mai generale. Da, mai întâi dați-mi voie să-l felicit pe domnul uh, Depre pentru faptul că a descoperit că, într-adevăr, acesta nu este un raport uh, privind costul non-acțiune la nivel uh, european și motivul pentru asta și este că începem de la ideea de a preveni, proteja, răspunde și urmări și vrem să privim lucrurile din acțiune națională și pe aceea care este da valoarea adăugată la nivel european. Practic nu știm. Recomandarea acestui raport este că avem nevoie să vedem mai multe dovezi și asta e și răspunsul pentru doamna Sargentini. Costul non europe în acest caz ar fi că faci ceva, dar nu faci suficient de eficient. Asta ar fi un exemplu sau faci ceva, dar îl faci pe seama încălcării drepturilor fundamentale. Pe când acest lucru ar putea fi evitat prin măsuri mai puțin uh, intruzive. Și asta mă poate duce la răspunsul pentru doamna Crisbeck. Vorbim despre propunerea TFTS, UE TFTS. E o propunere foarte interesantă. Trebuie să avem o abordare uh, de justiție uh, penală corectă asupra acestor lucruri și trebuie să vedem dacă aceste lucruri adaugă valoare cadrului care deja există și dacă uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție va permite un astfel de sistem, pentru că jurisprudența e foarte strictă pe acest subiect. Deci și dintr-o perspectivă de eficiență, și aici mă întorc și la comentariile doamnei Stehens, Stevens, pentru că Ați menționat foarte bine că trebuie să avem un echilibru între securitate și libertate, dar prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui este uh, măsura aceasta aduce mai multă securitate? Bun. Uh, poți uh, afecta drepturile fundamentale și să nu îndeplinești scopul urmărit. Deci trebuie să trecem acum, să facem un salt și să trecem în starea de evaluare și cred că asta ar fi o activitate mai puțin atractivă politic, dar eficientă, o activitate eficientă de a monitoriza modul în care lucrurile se fac în practică, de la momentul prevenirii până la momentul condamnării persoanelor vizate, acuzate de terorism. Uh, doamna, ați uh, pus o întrebare foarte personală și sigur, asta are legătură și cu uh, competențele altor comisii din acest Parlament, Comisia AFED, de exemplu, și măsurile care trebuie luate în domeniul afacerilor externe și a cauzelor terorismului. Doamne Zipăl, aș vrea să-i spun următorul lucru. Sigur, ați observat înainte cât de dificil este să categorizăm terorismul de extremă dreapta și să-l diferențiem de crimele bazate pe ură. E o chestiune de interpretare semantică, dar violența există acolo și cumva trebuie să ținem seama de această situație în discuția noastră și cred că atunci când am vorbit despre uh, denumirea greșită a fenomenului pe care încerci să-l combați, mă refer la radicalizare, asta poate duce și la discriminarea anumitor grupuri. Deci trebuie să fim foarte atenți în modul în care ne formulăm uh, obiectivele în acest domeniu. Vreau să mă refer și la cibercriminalitate. Cred că evident, crima organizată, corupția, cibercriminalitatea sunt uh, prioritățile ale Comisiei, trebuie să ținem cont de ele și să vedem cum uh, că lupta, să înțelegem că lupta antiteroristă este doar vârful icebergului într-o luptă cu un fenomen mai larg. Uh, vă mulțumesc și mă opresc aici. Câteva comentarii și din partea mea. În ce privește costul non-Europei, dați-mi voie să evaluez uh, valoarea adăugată potențială și faptul că trebuie să uh, venim cu alte măsuri, adică uh, câte alte mă, măsuri ar fi fost necesare dacă aceste măsuri n-ar fi existat. Deci n-am găsit niciun fel de dovezi privind eficiența acestor măsuri și asta a afectat analiza noastră foarte mult. Aici ați putea să spunem s-ar putea spune că există anumite dovezi empirice care arată că o creștere a cheltuielor antiteroriste pot reduce, poate reduce atacurile teroriste, cele de mare, mari dimensiuni, dar asta nu ține seama de faptul că grupurile teroriste își schimbă modul de operare. Deci dacă azi cheltuiți bani pe anumită măsură specifică, ei schimbă modul de operare și uh, recur la atacuri de dimensiuni mai mici, să zicem, care tot uh, ucid mulți civili, prea mulți civili. Deci, nu e un domeniu uh, ușor de evaluat și există foarte multă incertitudine în ce privește uh, potențialul uh, psihologic, impactul psihologic, mass media unui atac terorist care afectează o populație mult mai Uh, mare decât uh, victimele directe. Și aici, dacă ne uităm la dovezi, dovezile încă sunt uh, în examinare. Nu știm de ce terorismul are un impact mult mai mare decât alte tipuri de crime. Ne gândim la uh, atacul de la Boston, maratonul de la Boston. Uh, acolo satisfacția de viață a persoanelor a crescut pe când, uh, evident, uh, uciderea 20 de copii într-o școală n-a avut un astfel de efect asupra satisfacției de viața oamenilor. Deci mai trebuie făcute cercetări ca să înțelegem impactul psihologic mai bine, dar mass media evident că are o relație simbiotică cu terorismul, crescând potențial impactul pe care vor să-l aibă aceste grupuri teroriste. În ce privește costurile asupra familiilor și victimelor, cu siguranță Adică nu am uh, luat în considerare aceste costuri în acest raport, dar uh, au fost uh, calculate în rapoartele anterioare și în raportul privind xenofobia și rasismul și costul privind măsurile procedurale. Arătăm acolo că persoanele care sunt puse în detenție în mod excesiv au suferă consecințe de sănătate și își pot pierde locurile de muncă, deci sunt o fel de costuri legate de acestea. Mulțumesc, Gerard. Doreai să mai intervin, nu? Cred că Sfântul Graal aici este uh, ar fi un raport care să explice care este valoarea adăugată a ceea ce facem la nivel european, începește antiterorismul, dar asta e un lucru atât de dificil de măsurat. Trebuie să o facem pe chestiuni individuale, deci care e valoarea adăugată a uh, mandatului de arestare sau a echipelor de investigații sau a sistemului SIS-2, dar e atât de dificil să ai o imagine de general de ansamblu. Deci nu e o critică asta. Cred că motivul pentru care am avut o dezbatere atât de extinsă aici uh, este că acesta e, de fapt, punctul principal. Știm că există uh, valoare adăugată uh, la nivel european, dar va trebui cumva să începem să o și măsurăm, pentru că este o activitate din ce în ce mai importantă pentru noi, pe măsură ce intrăm în aceste domenii, cum ar fi cibercriminalitatea și uh, interoperabilitatea și toate complexitățile, drepturi, uh, uh, probleme de financiare și așa mai departe. Deci, de aceea putem să continuăm pe, acest, pe această cale. Mulțumesc uh, colegilor pentru discuția inteligentă și pentru munca excelentă amândurora. Vă mulțumesc celor doi uh, prezentatori și pentru faptul că ați răspuns la întrebări. Dragi colegi, mulțumesc. Sigur, vom continua această discuție. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Putem să trecem acum la următorul punct. So, colleagues, we move... Trecem la punctul 10. coopera, acordul de cooperare dintre Eurojust și Albania, procedură de consultare uh, suntem consultați privind decizia de punere în aplicare, nu putem modifica textul, putem să facem doar amendamente procedurale pentru acest gen de raport. Deci acordul ca atare urmează un model tipic privind aceste acorduri dintre Eurojust și statele terțe avem un termen foarte scurs de răspund, așa că vreau să vă gândiți dacă e nevoie de amendamente. Sunt posibile doar amendamente procedurale, deci nu putem modifica conținutul acordului. Și acum o să dau cuvântul doamnei Laura Ferrera să-și prezinte proiectul de raport. Laura, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, accentuat întotdeauna rolul, rolul fundamental al cooperării dintre autoritățile judiciare pentru a combate crima organizată și terorismul, care sunt infracțiuni grave. Activitățile mafiote, după cum știm, depășesc granițele statelor membre, depășesc granițele Uniunii Europene. Sunt crime, infracțiuni multinaționale care trebuie abordate ca atare cu eficiență. Conform uh, Europolului, grupurile din Albania sunt implicate în extorcări, în trafic, uh, în traficul de persoane, în spălare de bani iar piața europeană este o piață firească pentru activitățile lor. Deci sunt în favoarea acestui acord de cooperare dintre Albania și Eurojust și orice acord între aceste agenții și țările terțe pentru a întări cooperarea între autoritățile juridice va duce la accelerarea și accentuarea luptei împotriva acestor infracțiuni grave între Albania și statele membre ale Uniunii Europene. Până acum, agenția a încheiat mai multe acorduri de cooperare cu statele terțe, inclusiv Norvegia, Statele Unite, Elveni, Elveția, Macedonia, fosta Republică Iugoslavia Macedoniei. Ideea este să combatem crima organizată și terorismul și suntem în favoarea unor asemenea acorduri și în viitor pentru a îmbunătăți eficiența uh, anchetelor și activității judiciare, dincolo de granițele Uniunii Europene. Albania este un stat candidat, a făcut progrese semnificative în ceea ce privește combaterea crimei organizate, uh, a adoptat legislație în acest sens, legi, cele mai bune practici din Uniunea Europeană, uh, legea antimafia și codul de procedură penală adoptată deja în Albania s-au făcut progrese în ceea ce privește confiscarea bunurilor dobândite prin infracțiuni în ceea ce privește, s-au făcut progrese în ceea ce privește confiscările, nu uh, bunurilor de natură criminală, penală și trebuie întărită cooperarea cu autoritățile judiciare din această țară. Acordul acesta va îmbunătăți cooperarea. Ne așteptăm la rezultate care să aibă un efect asupra combaterii spălării banilor și a traficului de persoane și traficului de droguri. Mulțumesc foarte mult! Doreți să interveniți pe această chestiune? Doamna Stetina. Domnul Stetina. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Voi vorbi limba cehă, așa că vă rog să vă puneți căștile. Sunt raportor din umbră și susținem firește ce a propus colega noastră, doamna Ferrara, privind cooperarea între Eurojust și Albania. Albania este stat candidat, ceea ce va însemna un avantaj. Combaterea crimei organizate și a terorismului trebuie să fie încurajată. Deci trebuie să încurajăm cooperarea și acest nou acord duce la integrarea Albaniei în structurile instituționale ale Europei și astfel se deschide calea adeziunii, aderării Albaniei la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuia să răspund, domnule Ștetina, că sunteți raportorul din umbră de la PPE. Doamna Grisbeck, care este de asemenea raportor din umbră, mulțumesc foarte repede din partea grupului ALDE Acordul acesta prezentat de Eurojust pare a fi o etapă importantă. Ca raportor din umbră îi invit uh, echipele să aprobe conținutul uh, acordului între Eurojust și Albania. Mă bucur de această cooperare cu o țară vecină pentru a combate împreună traficul, crima organizată, mai ales terorismul. Și în concluzie vreau să spun că asta ne permite uh, să arătăm cât de important este Eurojustul, este indispensabil în ce privește cooperarea judiciară și permite participarea clară, inteligentă la lupta împotriva crimei organizate și a terorismului și sper că din perspectivă bugetară cererile Eurojustului vor fi uh, auzite acolo unde trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim raportoarei și vă propun să mergem pe linia sugerată de raportoare. Termenul este 31 august. Dacă aveți amendamente numai de natură procedurale și să mergem pe linia indicată de raportoare. Doriți să adăugați ceva, doamna Ferrara? Nu, nu aveți nimic de adăugat. Mulțumesc foarte mult și mulțumim și raportorilor din umbră. Mulțumim. Putem să trecem acum la ultimul punct din această dimineață și anume să salutăm la Comisia Libe biroul Forumului pentru Migrație din Europa. Poate ar trebui să facem câteva minute de pauză. Da. Maybe I can introduce Până atunci, o să, până vin colegii, o să fac niște prezentări. Deci mă bucur să salut la biroul Forumului European pentru Migrație. Pentru cei care nu știți, acest forum este condus de uh, CESE și de Direcția Generală Home a Comisiei Europene. Astăzi alături de noi se află doamna Kadri Suva, care reprezintă PICUM, Platforma pentru Cooperare Internațională și Imigranți fără documente, și doamna Silvia Giulini de la Generation 2.0 pentru Drepturi, Egalitate și Diversitate, o organizație non-profit care include persoane de diverse origini care promovează participarea egală într-o societate diversificată. Cele două doamne vor face o prezentare introductivă pentru discuția noastră. De asemenea, este și domnul Adam Cumciu de la UNITE, de la și domnul Cristian Pârvulescu, care reprezintă CESE. Sunt sigur că, de asemenea, vor fi gata să răspundă la întrebările care pot să apară. Și, de asemenea, o salutăm și pe doamna Laura Corado de la Digihome, Home, de la Comisia Europeană, care face parte din acest birou. În ianuarie trecut, reprezentanții biroului forumului uh, și-au prezentat deja activitatea la LIBE și am fost de acord să mai stăm de vorbă cu ei în mod regulat uh, și să ne prezinte rezultatele reuniunilor anuale. Ultima reuniune a forumului a avut loc pe 6-7 martie 2018 și s-a concentrat pe subiectul următor, către o piață a muncii mai inclusivă pentru migranți, folosirea potențialului uh, existent. Activitatea acestui forum uh, este, de fapt, uh, acea unui dialog pentru migrație, azilanți și migranți, pentru integrarea lor Încercăm să facem mai multe în sensul integrării lor și avem astfel o viziune a pozițiilor și practicilor societății civile. Cu atât mai mult cu cât uh, reuniunea de anul acesta este foarte importantă în contextul în care uh, numărul de cetățeni din țări terțe este din ce în ce mai politizat. Mă bucur acum să încep cu doamna Suva, nu, nu, nu începe doamna Suva. Silvia, Silvia Giulini are 5 minute ca să-și facă prezentarea introductivă și mulțumesc colegilor care au rămas și vom discuta aceste prezentări. Deci uh, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună dimineața, sunt Silvia Giulini și reprezint împreună cu Fernando Biagio, care nu e aici, organizațiile societății civile la nivel național și uh, în Forumul European pentru Migrație. Forumul a avut loc prima dată în 2015. Este rezultatul colaborări între Comisia Europeană și CESE A fost o evoluție, o dezvoltare a formului european pentru integrație care a avut loc între 2009 și 2014. Al patrulea forum al migrației se referă la piața muncii pentru migranți, așa cum s-a spus în prezentare, și s-au participat 280 de persoane venind din societatea civilă la nivel european, și la uh, nivel național. Au reprezentat de asemenea și statele membre și instituțiile europene împreună cu autoritățile locale. Forumul de anul acesta a început cu mărturii a doi migranți care s-au concentrat pe următoarele elemente. E foarte ușor să, sau cât de ușor este să ajungi în Uniunea Europeană legal, și cât de ușor este să devii o persoană fără documente. Deci s-ar putea ca persoanele să ajungă legal, dar de foarte multe ori ajung să nu mai aibă documente legale. Pe de altă parte, cealaltă mărturie a subliniat greutățile practice, și anume bariera lingvistică sau cât de greu este să deschizi un cont bancar. Forumul a început cu aceste două mărturii pentru că forumul a dorit să sublinieze importanța pe care o au migranții sau pe care o pot avea migranții în luarea deciziilor. Lucrul acesta a fost accentuat pe tot parcursul forumului. Apoi forumul s-a uh, împărțit în mai multe ateliere care s-au referit la exploatarea muncii, la capacitățile și calitățile și calificări. Uh, s-a spus că e nevoie să se colecteze date privind calificările lor, acestor persoane. Astfel se poate crea o bază de date care are două rezultate importante. Pe de o parte, migranții pot fi recunoscuți după calificările lor, care poate că nu sunt standard, și pe de altă parte, angajatorii pot fi informați apropo de aceste CV-uri care nu sunt uh, obișnuite și sunt poate mai dornici să angajeze un migrant. O propunere importantă a fost aceea de a căuta niște talente într-un mediu în care nu este tocmai cel standardizat. <clears throat> s-ar putea ca persoanele respective să n-aibă documente, dar își pot dovedi capacitățile. Pe de o parte vorbim de lipsa de informații pe care nu le au angajatorii, ei nu știu despre nou veniții din Europa, iar persoanele respective uh, s-ar putea să nu aibă permis de ședere sau de muncă. Deci sunt niște dificultăți de angajare și, de asemenea, există și o lipsă a unui cadru de reglementare, ceea ce uh, îi disuadează pe angajatori. Ar trebui să existe stimulente pentru a permite angajatorilor să-i angajeze pe migranți. Și, de asemenea, e nevoie de pregătirea culturală pentru a educa pe angajatori privind diversitatea culturală, dar și pe migranți, ca să fie conștienți de situația cu care se vor confrunta. Și mai multe reglementări, regularizări ale situației lor. Justiția trebuie să fie același pentru toată lumea, indiferent de statutul persoanei, ceea ce este foarte important pentru a evita exploatarea muncii S-a accentuat ideea că uh, migranții trebuie să se organizeze, să, să-și promoveze poveștile de succes și, de asemenea, să, eu știu, să se introducă un fel de cote pe piața muncii pentru migranți. Mulțumesc! Mulțumesc! Cadri Suva are acum cuvântul. Mulțumesc! Vreau să fac câteva comentarii și să spun câteva cuvinte despre calea de urmat, despre planurile pentru anul viitor. Vreau să mă refer la o chestiune care a fost discutată într-o sesiune a forumului de anul acesta. Ne-a interesat foarte mult să discutăm problema finanțării fondurilor Uniunii Europene. Uh, Societatea civilă este extrem de interesată de modul în care funcționează aceste fonduri și cum ar putea să funcționeze mai bine pentru migranți prin, interven, prin intermediul societății civile. Există multă neînțelegere, societatea civilă nu se poate implica în aceste mecanisme, mecanismele sunt foarte complicate. Noi încercăm să revizuim uh, și să vedem care sesiuni au fost uh, mai importante pentru participanți. Această sesiune despre finanțare a fost foarte complicată și greu de înțeles. Ni s-a spus acest lucru, deci trebuie să mai vorbim despre această chestiune. Rolul societății civile în absorbirea și executarea acestor programe uh, este extrem de importantă. În același timp, ni s-a spus că nu prea știu cum să se implice în acest lucru. Sunt chestiuni importante care au fost aduse în discuție și trebuie să ne gândim la ele și în viitor. Multe țări nu absorb aceste fonduri. Atunci cum putem uh, să realocăm sau să reabsorbim banii aceștia, ținând cont de situația politică care se modifică în diverse țări, iar guvernele pot să taie fondurile pentru programele pentru migranți în unele țări. Cum putem să ne asigurăm că există o continuitate sau oarecare flexibilitate în ce privește mutarea sau recanalizarea acestor fonduri? Ar trebui să fie o temă constantă această chestiune. Trebuie să vedem, să putem canaliza aceste rute de uh, finanțare și către societatea civilă. În ce privește calea de urmat, am avut o discuție inițială privind subiectele potențiale. De-a lungul anilor ne-am concentrat pe integrare, pe piața muncii. Deci o, o problemă uh, apropo de temele care trebuie alese, dacă ele trebuie să fie mai largi, sau să discutăm chestiuni care ne privesc, chestiuni care ar trebui să fie discutate. S-a spus de asemenea că trebuie să analizăm nivelul global, eu știu, uh, angajamentele globale pentru migranți sau alte asemenea instrumente. Important este să vedem cum putem să punem în aplicare aceste instrumente globale la nivel european. În general, se, se spune că nu știm exact care este situația politică, societatea civilă într-o poziție dificilă pentru că nu prea își vede fructificate rezultatele activității. Nu reușim să facem schimbări foarte mari. Practic nu câștigăm niciodată. Deci problema este că ne concentrăm pe câștiguri mici, iar pentru anii viitor Uh, motoul meu este că e bine să ne concentrăm pe succesele mici, uh, pe bunele practici, pe chestiunile pe care le putem aborda cu guvernele. Trebuie să vedem cum putem să implicăm guvernele mai mult fără să se uh, suprapună cu uh, guvernele și cu statele membre și să, cum să ne putem concentra asupra unor soluții pragmatice pentru problemele aduse în discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, Adri! E trist că spui că noi nu câștigăm uh, niciodată. Vă mulțumim pentru ambele prezentări și, bineînțeles, uh, o să discutăm puteți uh, să adresați orice întrebare oricărui membru al forumului prezent. De să începem cu Cristin Revodalon și apoi ceilalți colegi. Cristin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc forumului pentru prezentarea activității. Sunt de acord cu uh, eu știu, concepția celor spuse de dumneavoastră, migrația trebuie văzută dintr-o perspectivă pozitivă și trebuie văzută ca o soluție. Avem interesul să uh, integrăm pe migranți pe piața muncii pentru că este important pentru integrarea lor și pentru accesul lor la condiții de viață demne, dar și din motive economice. Populația europeană îmbătrânește și avem o mare provocare democratică, avem uh, demografică, avem nevoie de mână de lucru Trebuie să mai facem foarte multe lucruri, dar îmi dau seama că anumite gânduri au, uh, cel puțin au fost uh, avute în vedere la această, uh, aceste întâlniri cel puțin accesul la piața muncii și învățarea limbii din țara gazdă. Sunt condiții absolut de care nu se poate trece. În aprilie, aprilie 2017 am votat Uh, faptul că uh, cei care solicită să aibă acces la piața muncii măcar la două luni după ce au făcut cererea de azil. Deci întrebarea mea e de ordin general și mi se pare extrem de importantă. Cum să convingem în climatul politic actual că trebuie să îi primim, să-i ajutăm și să investim în migranți, pentru că e nevoie de voință politică. Și uh, cam asta lipsește în ziua de astăzi. Christine, Aș mai adăuga aici, Cristin, și faptul că trebuie să ne gândim cum putem noi să ajutăm aici în Uniunea Europeană, unde integrarea este o chestiune atât de complexă. Cum se poate implica Uniunea Europeană în acest proces care este uh, foarte complex el însuși. Există mai mulți colegi care vor să vorbească, așa că întrebarea mea va veni la sfârșit. Doamna Chienghe, Cecil. Grație, Claude. Eu... Mulțumesc, Claude. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru aceste prezentări. Mi se pare important ceea ce ne-ați spus. Analiza dumneavoastră ne arată o imagine globală asupra gestionării fenomenului de migrație în statele membre. Două lucruri. Când vorbim despre migrare și integrare, în primul rând trebuie să vorbim despre căile legale, dintr-un motiv foarte simplu. Când pornim de la premisa că fenomenul migrației arată în felul următor. Migranții vin sau se află deja pe teritoriu, însă nu au statut de refugiați sau de solicitanți de azil. Și pentru acești oameni avem nevoie de sisteme și măsuri pentru integrare. De aceea aș dori să discutăm despre căile legale, în primul rând. O modificare a directivelor existente nu e suficientă. E un prim pas care a fost făcut, care e important, însă importantă e mobilitatea E important să se reglementeze și situația migranților apți de muncă. Avem nevoie de o consolidare a politicii de migrație. Trebuie să ne asigurăm că cei care vin pe teritoriile noastre, cei care și-au părăsit țările lor, au trebuit să le părăsească și vin aici la noi, aceștia au o perspectivă de angajare pe viitor. Văd aici puncte foarte importante legate de domeniul juridic, societal, contextul se schimbă. Criza economică ne-a afectat pe toți. În Europa există migranți care au venit aici, însă nu s-au integrat. Foarte mulți uh, oameni și-au schimb, care își pierd locul de muncă, nu găsesc un loc de muncă în timpul prevăzut, sunt lăsați în afara sistemului existent pentru migrați ajung într-o situație de incertitudine și pot să ajungă foarte ușor în criminalitatea organizată. Există și cazuri în care astfel de oameni devin victime și sunt exploatați pe piața muncii pentru că nu au documente. De aceea, legislația din state trebuie să fie aliniată. Statele membre trebuie să își ia angajamente mai puternice. E un punct deosebit de important. Toate statele membre trebuie să își prelucreze actele legislative astfel încât să țină cont de aceste condiții în continuă schimbare. Și voi încheia spunând următoarele. Avem nevoie de o platformă bună astăzi de discuție. Există multe practici puse în aplicare despre care trebuie să vorbim. Trebuie să vorbim despre o conectarea integrării. Avem nevoie de o platformă extinsă care să ajute la colaborare și prin intermediul căreia să ne asigurăm că practicile dovedite care funcționează în Uniunea Europeană vor fi folosite peste tot. Mulțumesc! Mulțumim, Cecil, doamna Barbara Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi relua o parte din subiectele deja menționate de Cecil. În primul rând vreau să mulțumesc și eu pentru aceste informații importante, importante. Pentru viitor aș dori să vă invit să ne faceți o prezentare mai bine orientată, mai bine orientată pe fenomenul exploatării. E un lucru pe care ar trebui să îl analizăm. În Libia, însă și în alte state terțe există acest fenomen și există și la noi acest uh, fenomen care, fenomen scaporalat în Italia, nu doar în sudul Italiei, ci în întreaga Italie este răspândit și e de fapt sclavie. Colegii europeni poate nu cunosc atât de bine acest fenomen, caporale. Caporale e un intermediar ilegal care pentru o companie, pentru o exploatare agricolă, caută forță de muncă ieftină și o intermediază. Asta în afara oricărui cadru juridic, oricărei reglementări și în afara pieței muncii. Migranții angajați sunt plătiți cu sume minime, de exemplu 15 euro pentru o zi de muncă de 10 ore, adică se încalcă orice fel de reguli existente. Vorbim într-adevăr <laughs> despre sclavie din perspectiva mea și să nici nu mai vorbim despre cum sunt cazați, dacă exist, cum au ajuns aceștia în, în sudul Italiei, cum au fost ei traficați aici de acești așa numiți caporali. Nu știu dacă ați văzut filmul Miracola Milano în legătură cu acești oameni, oamenii care locuiesc în prejurul orașului Milano. Un al doilea punct care m-ar interesa foarte mult și care a fost abordat în raport, acordarea de capacități migranților. Cred că aici ar trebui să se intervină foarte mult și să fie conștientizate practicile bune existente în organizații care lucrează cu migranții, mai ales cu privire la economia socială. Aici ONG-urile sunt foarte active. Ele sunt cele care sunt active, sunt specializate pe integrarea migranților. printre aceste ONG-uri este unul despre care se vorbește mai puțin și poate voi provoca puțin acum, Biserica Catolică. Mai ales în Italia, Biserica Catolică este cea care preia acum sarcinile statului. Există această acest fapt că ele, ea primește migranții care nu pot să ajungă pe teritoriu. Biserica Catolică este cea care a primit migranți și a adăpostit. Însă trebuie să găsească acorduri cu Biserica Catolică, astfel încât toate regulile statale legate de condițiile pe piața muncii și nediscriminarea religioasă să fie respectate. Vă mulțumesc! Mulțumim, un punct foarte important când uh, discutam despre acest subiect, ni s-a spus că biserica este al doilea mare furnizor de servicii pe lângă guvern. Sunt lucruri care Biserica Catolică este cea care găzduiește cei mai mulți migranți după state. Trebuie să discutăm și despre acest aspect. Acum are cuvântul Birgit. Mulțumesc, Claude. Cred că amestecăm lucrurile. Pe de o parte avem statutul oficial, legal al unor migranți și pe de altă parte ce putem să facem să îi integrăm pe cei care rămân aici și ce pot să facă ONG-urile pentru a îmbunătăți situația. Cât despre cele spuse de colega mea Barbara Spinelli, aceasta e o situație interesantă. Pe de o parte vorbim cel mai mult, și asta nu se întâmplă doar în Italia, vorbim cel mai mult de oameni care nu au solicitat niciodată azil, ci tot ce vor să facă este să lucreze, să câștige bani. Însă nu au un statut juridic, nu au permisiunea oficială de a rămâne sau de a lucra. Însă aceștia găsesc oameni care spus, a, spun, a, poți să lucrezi pentru mine. Și dacă nu au un statut juridic și nu sunt, nu întreabă despre acesta pentru că le frică că vor fi trimiși înapoi, așa ajung să fie exploatați. Pe de parte există o dezbatere în toate statele membre în care se spune nu vrem să avem migranți nereglementați, însă pe de altă parte găsim oameni care spun, a, foarte bine că sunteți aici, puteți să lucrați pentru mine în condiții extrem de proaste. Cred că trebuie să dăm dovadă de deschidere aici, să nu ne mințim unii pe alții, fie le spunem acelor migranți care doresc să lucreze, ne pare rău, nu avem locuri de muncă pentru voi, nu avem unde să vă angajăm, ne pare rău, trebuie să vă trimitem înapoi în țara de origine, sau spunem, o, oh, foarte bine, pentru că avem niște locuri de muncă unde nu găsim oameni din cetățenii noștri care ar dori să lucreze acolo, bine ați venit, dar atunci trebuie să ne asigurăm că aceștia vor avea un statut legal și că vor face munca în, acele, în aceleași condiții ca cetățenii noștri. E o condiție de la care trebuie să pornim. Apoi, cei care solicită azil și rămân în statele noastre, aceștia au un statut juridic și atunci întrebarea e de ce să nu lucreze aceștia în cazul în care avem locuri de muncă pentru ei. Acest fapt ar trebui să fie valabil nu doar pentru cei care au deja statutul de azilanți, ci și pentru cei care se află încă într-o situație incertă și nu știu dacă vor rămâne sau nu. Însă dacă pot să muncească, dacă avem locuri de muncă deschise și Așa se întâmplă, de exemplu, anumite zone din statul meu membru, unde avem zone în care există o lipsă de oameni în, aflați în formare unde avem nevoie de oameni și atunci de ce să nu le oferim astfel de muncă în formare? E o problemă juridică despre care trebuie să vorbim și apoi mai există și termenii practici și anume cum să ne organizăm ne vorbeați despre dificultățile pe care le întâmpină ONG-urile uh, în termeni bugetare, astfel încât să poată într-adevăr să integreze, să-i sprijine pe oameni, să afle unde există locuri de muncă, să învețe limba, să se organizeze persoane dispărute, pot să existe de asemenea și așa mai departe. Cred că trebuie să analizăm și situații diferite din statele noastre și nu mă refer la diferențele politice din statele noastre, ci la situațiile diferite din state în în organizarea lor, de la nivel local la regional. Vorbim de nivelul național care să primească fondurile europene, ei trebuie contactați sau banii sunt dați de la nivel național la local și atunci trebuie să fie contactate comunitățile locale pentru a se organiza acest flux al banilor. Toate acestea sunt diferite și vă, nu știu dacă dumneavoastră aveți vreun fel de experiență cu privire la aceste diferențe în organizarea statelor membre. Acestea au o influență în ceea ce privește accesul la finanțare sau nu? Ați menționat Fondul European pentru Azil și Migrație. Da, e adevărat, e unul dintre dosare. Uh, din câte știu eu, mai există și alte fonduri europene care pot fi accesate. Dacă statele membre își doresc să o facă, pot fi folosite pentru o parte din măsurile de integrare, fondul social, fondurile regionale, diferite proiecte. Uh, lider. Aș dori să știu dacă aveți vreo experiență în acest sens, ce fel de fonduri sunt folosite și în ce măsură ONG-urile sunt implicate, cât e de greu sau cât e de ușor să se colaboreze cu administrațiile și autoritățile din statele membre. Sunt acestea mulțumite să fie acompaniate de ONG-uri în munca lor sau nu le place acest fapt? Mulțumim, mulțumim, Birgit. Voiam să Vreau să pun o întrebare legată de integrare și accesul la finanțarea europeană. E un document care trebuie să se discute și în Comisia EMPL. Pe mine mă îngrijorează situația existentă. În continuare ne aflăm sub o asemenea presiune politică. Există atât de multe fonduri, doamna Zipolini le-a menționat, Fondul Social European, Fondul de dezvoltare regionale, avem aceste fonduri și cred că și Comisia Europeană ne-ar încuraja să fie folosite aceste fonduri pentru integrare, însă mai există și alte fonduri specifice. Pe mine mă îngrijorează faptul că ne aflăm într-o situație politică atât de, diferit, de dificilă. Uniunea Europeană trebuie să fie văzută ca ajutând pentru integrare. Să ONG-urile și societatea civilă par să primească destul de ușor asemenea fonduri. Când există un guvern local care funcționează bine, lucrează bine cu refugiații. În 2018 a trebuit să știm unde se află aceștia. Nu ne aflăm în 1987-88. Până acum ar trebui să știm ce fel de autorități locale fac ce în ce state membre, unele ONG-uri care sunt deja de mult în funcțiune. Cred că ne spuneați că în anumite zone e în continuare foarte dificil pentru societatea civilă să acceseze fondul pentru azil, să nici nu mai vorbim de fondurile mai mari. Care sunt problemele aici? Sunt mai multe probleme decât de obicei. Întotdeauna au fost probleme în accesarea fondurilor din partea ONG-urilor. Cunosc foarte bine situația. E mai dificil decât ar trebui să fie. Uh, ar trebui noi să ne axăm mai mult în comisia noastră pe asemenea aspecte și, bineînțeles, și Comisia pentru Bugete din instituția noastră. E un lucru într-adevăr important, e uh, și din punct de vedere politic, ceea ce se întâmplă acum e un lucru important nu doar pentru refugiați, și pentru migranții care se află de aici și aceștia trebuie să fie ajutați să se integreze în statele noastre membre. Mă refer aici și chiar și la a doua generație de migranți intervin probleme legate de rasism și așa mai departe. Așa că mă întreb dacă ați putea intra puțin în detaliu ce se întâmplă pe teren odată ce statele membre primesc banii, pentru că ele primesc majoritatea banilor, Poate ne puteți spune mai multe sau poate și cineva din partea Comisiei Europene, nu știu. Sau Laura ne poate spune mai multe. Știu că e o întrebare care se tot repetă, dar aș dori să știu ce se întâmplă, ce se întâmplă în anumite state membre. Mai e cineva care dorește să intervină? Vă rog, oricine care dorește să răspundă poate să o facă. Doamna Susa. Um, Am două comentarii. Unul pentru a reacționa la ce s-a spus în legătură cu uh, for, forță de muncă, acces, exploatare și probleme de finanțare. O să mă refer la acces, pe de-o parte, acces mai rapid și exploatare și uh, problemele de pe piața muncii. Sunt absolut de acord că trebuie să fim onești, pragmatici și cea mai mare frustrare este că nu se întâmplă acest lucru. Toate argumentele există, nu mai e nimic de spus și totuși aceste decizii politice nu sunt luate și vă dau doar un exemplu. Eu sunt din Estonia, deci citesc presa estonă. Migrația e foarte redusă acolo. Nu știu dacă există membrii în astăzi în comisie. Oricum, există o nevoie enormă de forță de muncă, pentru că sunt uh, lipsuri mari de forță de muncă. Inclusiv uh, persoane mai puțin calificate. Există un sistem de cote pentru persoane cu capacități înalte, profesionale, care s-a epuizat în martie deja. Și avem startup-uri, business-uri de IT. E, sunt foarte multe locuri de muncă, dar și-au epuizat cotele din martie. martie. Și acum uh, vocea rațiunii e vocea ziarilor de afaceri, pentru că erau tot timpul articole în care firmele spun o să plecăm din Estonia, o să plecăm, că nu avem oameni pe care să-i angajăm din cauza acestui sistem de cote. Dar uh, recent e vorba, a fost vorba și de uh, locuri de muncă necalificate care nu pot fi uh, acoperite. A fost un uh, lanț de chioșcuri care au uh, spus direct în ziare avem nevoie de angajați străini. Nu putem rezolva uh, problema lipsei de forță de muncă uh, doar cu oamenii din Estonia. Pentru că asta a fost și argumentul nostru. Deci măsura pe care au trebuit să o ia a fost să uh, scurteze programul la 16 maga- magazine, pentru că sigur nu avem și legi uh, foarte bune de protecție în Estonia, orele suplimentare se plătesc dublu uh, sau trebuie plătite mai bine oricum, la fel și lucrul duminica sau în sărbători legale, deci dacă afacerile, companiile spun că soluția este mai multă uh, forță de muncă din străinătate și care a fost uh, politica uh, adoptată să se umble la drepturile de muncă. Deci în loc să se aducă migranți, alegerea de politici care a fost făcută a fost să se meargă la Ministerul Afacerilor Sociale și să se redeschidă discuția pe legile muncii și să fie mai ușor acum să nu plătești uh, dublu orele uh, suplimentare, ci să se facă un acord între angajat și angajator în legătură cu... Deci, practic, să se reducă standardele de muncă pentru toată lumea. Deci asta e opțiunea preferată care e împotriva oricărei logici. Evident că nu e cea mai bună uh, opțiune și toată lumea pierde, dar niciun politician uh, o să vină și să spună „Hai să aducem uh, uh muncitori din străinătate, pentru că votanții nu ar accepta asta. Și noi, societatea civilă, încercăm să dăm toate argumentele și le-am dat. Și ce putem să facem altceva? E un blocaj. este foarte, o situație foarte frustrantă. În afară de asta, și cred că Laura va da mai multe informații în legătură cu situația actuală, știu că am făcut o revizuire despre cum să funcționeze mai bine EMIF-ul pentru uh, migranți și societatea civilă care ajută, așadar sperăm că noua versiune va fi mai bună din acest punct de vedere și într-un scenariu ideal uh, guvernele naționale decid programarea banilor pe care le primesc pe diferitele zone de politici și obiective, împreună cu societatea civilă, cu guvernele locale, deci e în proces colectiv de luarea deciziilor care se produce în unele țări, dar absolut nu în majoritatea țărilor. Și apoi se creează un program național despre cum să se cheltuiască banii și nu știu dacă și guvernele locale sunt implicate, dar oricum guvernele naționale. În unele țări, guvernele uh, fac foarte dificilă viața societății civile, deși, deși sunt complet nerezonabil în ce privește raportarea. Societatea civilă spune că nu mai vrea acești bani și găsește alte surse de finanțare pentru că e prea complicat, prea stresant și așa mai departe. Și asta nu ar trebui să fie intenția fondului. Deci, pe de o parte, e foarte dificil, foarte birocratic. Pe de altă parte, obiectivele unor nu se potrivesc sau uh, restricțiile sunt foarte dificile pentru ONG-uri. De exemplu, ele oferă consiliere migranților, deci e foarte dificil de făcut diferența între statutul juridic pentru că dai uh, sfaturi oricui uh, vine, dar pentru că fondurile se aplică numai migranților aflați în situație legală, n-ai putea să ceri finanțare pentru anumiți clienți care nu sunt în această situație și asta face imposibil uh, lucru. Deci sunt uh, foarte multe chestiuni practice, probleme practice, dar și legate de programare, de relația cu, dintre guvern și societatea civilă și, cum spuneam mai devreme, faptul că mulți bani nu sunt absorbiți. Deci ar putea Comisia să aibă un rol în sensul de a spune, ok, vom analiza la un anumit moment și vedem dacă banii nu e realist să fie cheltuiți, ci de luăm o decizie în legătură cu modul în care acești bani vor fi cheltuiți, opțiuni diferite. Dar o să o las pe Laura Corado. Da, îi dau uh, uh, cuvântul Laura Corado de la DG Home, de la Comisie, se ocupă de probleme de migrație. Da, mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor! Începește finanțarea, cred că am discutat de multe ori acest lucru. În fondul actual pentru azil, migrație și integrare, care, se, care țintește migranții din țările terțe, majoritatea banilor merge la statele membre. Trebuie să fie implicat de, ia, implementat de către ei, la fel cum e cazul cu Fondul Social European și alte fonduri. Dar și asta este un principiu care obligă statele membre să lucreze în parteneriat cu ONG-uri, autoritățile locale și regionale. Știm că în practica lucrurile merg mai bine în unele state membre și nu în toate. Din nefericire și de aceea am propus să întărim uh, propunerea pentru noul cadru financiar multianual, care acum sunt în uh, analiza colegislatorilor. Am încercat să întărim un pic și susținerea care poate fi dată autorităților locale și regionale. Nu prin finanțare directă, pentru că este destul de controversat, dar putem uh, finanța într-un procentaj mai mare autorității locale și uh, regionale în viitor. Și de asemenea, Comisia ar putea redirecționa către anumite zone de politici finanțarea în timpul uh, fazei de programare. Deci și se dă un anum, o anumită sumă statelor membre la început și după aceea în funcție de nevoi să modulăm. Deci cred că noile propuneri din CFM privind fondul de azil și migrație vor avea anumite noutăți, nu vor simplifica doar accesul la fonduri, ci vor încerca să abordeze o serie de probleme, probleme și acum, după decizia colegislatorilor, sigur lucrurile se vor putea îmbunătăți. Astăzi vreau să spun și că o mică parte din fond este sub management direct uh, din partea Comisiei și periodic lansăm apeluri care țintesc ONG-urile și autoritățile locale și regionale. Avem un apel, puteți să-l vedeți pe uh, website-ul nostru, pentru a susține rețele transnaționale de autorități locale. Asta e una dintre priorități. Pentru că vrem să colaborăm mai mult și să susținem mai direct în paralel cu statele membre, cu guvernele naționale și autoritățile regionale și ONG-urile. Înțelegem că trebuie să lucrăm la niveluri diferite, dar și cu autoritățile locale și regionale eh, și organizații interguvernamentale. Aș vrea să menționez foarte pe scurt că începește munca și colaborarea între statele membre, schimbul de practici, avem rețeaua de integrare europeană, unde facem din ce în ce mai multe activități de învățare comună privind integrarea în diferite state membre. Colaborăm cu autoritățile locale și regionale, mai ales în contextul agendei urbane. Există un uh, parteneriat uh, specific uh, privind migranți și refugiați. Creăm o academie urbană pentru practicanții la nivel local. Am organizat anul acesta și o vom organiza și anul viitor. Am uh, lucrat, uh, avem un forum local unde discutăm probleme de integrare cu toată societatea civilă. Deci, lucrăm la nive- diverse niveluri uh, pe integrare ca să susținem statele membre, deși, cum spunea președintele, responsabilitatea națională este de a crea politicile în domeniu, dar am făcut multe pentru a susține statele membre și toți ceilalți actori locali și regionali, non-guvernamentali, și de asemenea actori economici și sociali. Am lansat, după cum probabil știți, diferite acțiuni uh, împreună cu angajatorii, uh, inițiativa noastră Angajatorii împreună pentru integrare. Am încurajat să dezvolte cele mai bune practici pentru integrarea migranților pe piața muncii și avem un parteneriat cu partenerii economici și sociali privind integrarea refugiaților pe piața muncii. Deci am lansat foarte multe inițiative și la nivel european pentru a susține nivelul național, dar și pentru a încuraja cumva statele membre să lucreze cu toți actorii relevanți pe domeniul integrării. Știm că e dificil, știm că funcționează bine lucrurile în unele state și mai puțin bine în altele, știm asta, dar asta e și scopul colaborării în rețeaua de integrare și în alte forumuri. Să încurajăm statele membre să învețe unele de la celelalte și să se inspire uh, de la alte state membre. Asta e foarte important. Avem și activități de asistență mutuală în rețeaua de integrare pentru ca state mai puțin experimentate să poată învăța. Cred că Estonia e unul dintre statele care au cerut vizite de studiu în Portugalia și în Germania ca să învețe de acolo despre integrarea oamenilor. Deci e un lucru pe care îl facem foarte activ. Începește migrația legală, foarte pe scurt, pentru că a fost ridicat acest subiect, cred că ce a spus Adri și celelalte, celelalte vorbitori, e un paradox. Uh, majoritatea guvernelor pretind că nu avem nevoie de migranți, nu vrem și nu avem nevoie de migranți, când de fapt există uh, o lipsă de forțe de muncă, mai ales în țările baltice, în țările de estice, Germania și Austria. Dacă vă uitați la, la statistici, uh, angajatorii se plâng că au o mare nevoie de migranți pentru a umple golurile de producție. Bun, sunt și alte măsuri care se pot lua. Sperăm nu doar să se afecteze drepturile muncitorilor, mai sunt și alte opțiuni, dar e clar că parte din această problemă trebuie rezolvată cu migrație legală și știți că întotdeauna Comisia a susținut acest lucru, după cum știe președintele, avem o propunere privind migranții cu capacități profesionale înalte propunere pe care e foarte dificil să ajungem la acord cu statele membre și Consiliul, chiar dacă nimeni nu neagă faptul că trebuie să atragem lucrători eh, înalt calificați, nu doar aceștia, dar să zicem că ei sunt o categorie extrem de importantă pentru economie și competitivitate. Deci cred că noi, Comisia, vom continua să susținem această idee în ciuda climatului politic dificil. După cum știți, am finalizat, aproape am finalizat evaluarea achiului uh, privind migrația legală, așa numitul fitness check, și sper că vom putea prezenta rezultatele Parlamentului și Comisiei Libe în următoarele luni și sperăm că asta va permite lansarea unei dezbateri în legătură cu viitorul migrației legale și cu scopuri de muncă în Europeană și e important să păstrăm via această discuție în acest moment, nu doar să ne concentrăm pe uh, măsurile de prevenire a migrației ilegale. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Aveți cuvântul? Da, mulțumesc. Uh, cred că problema eficienței și impactului fondurilor uh, pentru integrarea migranților este e o provocare extraordinară. Majoritatea situațiilor există proiecte fantastice la nivel local și chiar național, dar am dubii în legătură cu impactul acestor proiecte. Investim uh, foarte mult timp și energie și expertiză, dar implicarea organizațiilor de susținere a migranților este crucială dacă vrem ca aceste proiecte să aibă succes, dacă vrem ca uh, impactul uh, acestor fonduri să fie mare. Există vreo intenție să cooperăm uh, cu migranții? Uh, cred că da, dar cred că există o dificultate foarte importantă profesionalizarea uh, acestor organizații de ajutare a migranților. Trebuie să profesionalizăm aceste organizații pentru a avea o valoare adăugată mai bună a impactului acestor fonduri și proiecte. În majoritatea cazurilor, aceste organizații nu știu de existența acestor fonduri și proiecte și autoritățile locale sau partenerii locali nu sunt în contact cu ei. Există o lipsă de comunicare și nu există suficientă cooperare cu aceste organizații. Acest, al doilea comentariu se referă la piața muncii, la integrarea migranților pe piața muncii. E adevărat că există o nepotrivire pe piața muncii. Există foarte multe locuri de muncă disponibile, sunt mulți oameni care caută loc de muncă, dar nu se potrivesc pentru că nu au skillurile necesare. Prima întrebare este cum să uh, afectăm uh, calificările acestor migranți pentru a integra pe piața muncii și a doua, rolul migranților și antreprenorilor migranți în a crea uh, locuri de muncă pentru migranți. Eu reprezint o organizație de 15.000 de membri. Știu că ei creează foarte multe locuri de muncă, dar chiar și atunci nu există niciun fel de cooperare cu comunitatea de migranți la nivel local pentru a dezvolta soluții la aceste probleme. Există o lipsă de empatie, o lipsă de înțelegere în legătură cu modul în care aceste comunități funcționează și nu în ultimul rând, și cred că asta cred că e un lucru foarte important pentru viitor, trebuie să înțelegem că suntem într-o perioadă de tranziție, uh, suntem la sfârșitul Revoluției Industriale și la începutul Revoluției Digitale și economia digitală poate crea și mai mult uh, șomaj uh, al migranților în Europa decât până acum. Suntem oare pregătiți? cu politicile noastre pentru a pregăti acest grup de oameni uh, pentru piața muncii de mâine. Mulțumesc! Cred că pe acest subiect uh, putem avea o discuție mult uh, mai lungă. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții, dar mă tem că trebuie să încheiem și încheiem uh, sesiunea noastră. Mulțumesc tuturor membrilor IMF pentru contribuții și pentru prezență și de asemenea și colegilor din comisie care au participat la această discuție pe acest punct. Integrarea este critică, e o problemă critică pentru această comisie și e un domeniu în ce în ce mai important pentru comisia noastră. Ce a fost important să discutăm cu reprezentanții IMF și să vedem ce se întâmplă mai ales cu elementele bugetare și de altă natură. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru această discuție importantă. Și încă o dată mulțumesc colegilor de IMF și le doresc mult succes uh, în munca lor. Dragi colegi, se încheie aici sesiunea de dimineață. Ne revedem săptămâna viitoare.